Bien oui, mes chers amis. Dragi prieteni. Bon, merci, euh, monsieur le vice-président. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, de ajutor în restabilirea ordinii. În absența președintei noastre, am onoarea și plăcerea să prezidez eu. Sper să aveți indulgență pentru mine, uh, iată, ședința noastră începe cu voturile, după care vom continua cu două audieri. Aveți pe mesele dumneavoastră raportul ședinței de coordonator de ieri seară cu deciziile care s-au luat. Practic, două seturi um, de rapoartele coordonatorilor data trecută, la ședința coordonatorilor, n-am mai avut o altă reuniune și acum aveți ambele documente de ieri și de la ședința anterioară. Consider adoptată ordinea de zi. Acum trecem la vot și v-aș propune să începem cu un test. Să numărăm exact uh, câte cartele de vot sunt prezente în sală. Deschid, deci, votul de test. Mulțumesc că ați votat. Și dacă toată lumea a votat, închid acum votul. Tout le monde n'a pas voté, tout le monde a voté. Il nous en manque un. Ne lipsește un vot, ba nu, două, încă unul, n-a votat toată lumea. Cineva nu vrea să voteze. Cine nu votează? Acum, uh, totul e în regulă, nu sunt voturi suplimentare, toată lumea la cartele, deci putem trece propriu zis la sesiunea de votare și începem cu raportul doamnei De Monte, accelerarea inovării în domeniul energiei curate. Îl așteptăm și pe Vim să se așeze, altfel ne lipsește un vot crucial. Raportul de monte. Începem votarea. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotrivă. Se adoptă amendamentul 20 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Totul e în regulă? Ei, compromisul numărul 4 atunci. Cine votează pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 28. Se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 5 se adoptă. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 41 se adoptă. Amendamentul 42 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doriți o verificare? Ei bine, atunci deschid votul la amendamentul 42. Încă n-a votat toată lumea, încă un vot. Îmi lipsește un vot. Închid acum votul și amendamentul se respinge. Amendamentul 44 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 e caduc. Amendamentul 47, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 58, cine este pentru, împotriva, abțineri, cred că e mai bine să verificăm. Vot electronic deschis. Votul e acum închis și se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar aș prefera să verificăm electronic. Vot deschis. Votul e acum închis. și, la limită, amendamentul se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 56. Cine este pentru? Împotrivă? Verificare electronică. Vot deschis. Amendamentul 56. Vot închis. Și se respinge. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Compromisul 8 se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva? Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Amendamentul 3, vot deschis. Votul e acum închis. Și se respinge într-adevăr. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Compromisul 2 se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Amendamentul 11 se adoptă. Trecem la vot final, vot electronic și deschid votul. Votul e acum închis. Și rezultatul este 33 de voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri. Raportul este adoptat cu o largă majoritate și o felicităm pe doamna Del Monte. Trecem la următorul raport. Votăm raportul Marinescu, următorul CFM, pregătirea poziției Parlamentului privind cadrul financiar multianual post-2020. Repet raportul domnului Marinescu. Și începem votul. Compromisul 1 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Cred că e respins, dar vă propun să verificăm prin vot electronic, vot deschis. Amendamentul 16, deci. Votul e acum închis și, într-adevăr, se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Pentru mine nu este limpede și atunci deschid votul electronic. Acum închid votul și se respinge într-adevăr. Compromisul 6. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificare electronică, vot deschis. Votul e acum închis și se adoptă cu 22 la 19. Amendamentul 44. Cine este pentru? Mm, se adoptă, își cere scuze președinte, deci trecem direct la compromisul 7. 44, 46, 47 sunt uh, caduce. Compromisul 7, deci cine este pentru împotrivă? Se abțineri. Compromisul 7 se adoptă. Amendamentul 52. Da, amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se cere vot electronic, vot deschis. Votul e închis și se respinge eroarea mea. Verificarea a fost justificată. Amendamentul 53 acum. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru? împotriva? Cred că se adoptă, <clears throat> dar prefer să verificăm electronic. Votul e deschis. Vot închis. Și într-adevăr se adoptă. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul 8 se adoptă. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Verificarea electronică, totuși. Vot deschis. 55, vă reamintesc. Votul e acum închis. Și se respinge. Amendamentul 56. Cine este pentru? Împotriva? Verificare electronică și la 56. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificare electronică la amendamentul 60. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. 66. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 66 se adoptă. Compromisul 12. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem acum la compromisul 13 Cine este pentru? Potriva? Abțineri? Se adoptă. Și trecem la amendamentul 93. 93. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 103. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Potrivă. Țineri. Se adoptă. Amendamentul 112. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 113. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. 113 se adoptă. 114 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 114 se adoptă. Compromisul 16 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 120. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, cred că se adoptă. Verificăm. Vot electronic deschis la 120. Votul e închis și se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 128. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic la amendamentul 128. Vot închis acum și se adoptă. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că e aceeași majoritate, dar haideți să verificăm. Vot electronic deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă, chiar dacă majoritatea nu e identică. 130 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 130 se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Compromisul 18 se adoptă. Și trecem la amendamentul 145. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri? Se adoptă. 146 pentru. Potrivă. Abțineri? Se adoptă 147 acum. Cine este pentru? Potrivă? Țineri? Se adoptă 144. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 148 se respinge. 149. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 149 se respinge. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 151. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 152. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificare electronică. Totuși la 152. Și acum votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vot final, vot electronic deschis. Votul e acum închis. Și raportul se adoptă cu 38 de voturi pentru, 3 împotrivă, 0 abțineri. Îl felicităm pe domnul Marinescu. În fine, ultimul nostru vot. Raportul doamnei Griffin, o recomandare, de fapt, în ce privește acordul privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană. Vot unic. Vot electronic. Deci votăm raportul doamnei Griffin. Deschid votul. Votul e acum închis. Și raportul minunat se adoptă cu 38 pentru 0 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări doamnei Griffin. Secvența de votare s-a încheiat și trecem acum la audierea publică această audiere publică privind pachetul mobilitate taxe rutiere. Tot ce înseamnă eurovinietă și alte forme de taxare, în special electronică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 Dragi colegi, acum că toată lumea s-a liniștit după vot, trecem la audierea publică. Aș vrea să amintesc atât invitațiilor cât și deputaților că ne vom organiza ca și ieri. Nu știu dacă am aceeași autoritate ca și președinta noastră, dar am și un ciocănel de care mă pot uh, uh folosi. Rog pe toată lumea să nu își depășească timpul alocat. Știți că președintele are dreptul să tai microfonul, aș prefera să nu folosesc acest privilegiu. Audierea noastră de astăzi se ocupă de taxele rutiere, pentru că este un subiect deosebit de important. E vorba atât despre uh, partajarea uh, costurilor infrastructurilor rutiere și, de asemenea, aceste taxe permit lupta împotriva anumitor uh, poluare și, de asemenea, respectarea principiului poluatorul plătește și poate și alte principii. Vom discuta despre felul în care aceste resurse sunt colectate, folosite, vom discuta despre problemele tehnice, despre cadru normativ, deci tot ceea ce are de a face cu gestionarea infrastructurilor rutiere. Un subiect deosebit de important dacă ne aducem aminte de faptul că infrastructura rutieră este cea mai folosită pentru a transporta mărfurile și persoanele. Aș vrea să vă prezint pe membrii uh, panelului. Avem o plăcerea să îl uh, primim pe domnul uh, Gabriele Benedetto, care este um, președintele um, unei companii care um, gestionează taxa pe autostradă, doamna Lorian Creed, care este directoare generală a Federației Internaționale a Automobilelor, domnul Remi Lebeda, care reprezintă IRU, Uniunea Internațională a Drumurilor, domnul Libor Lockman, care este acum director executiv a CER, comunitatea um, companiilor de căi ferate și de infrastructuri pentru căile ferate, domnul William Todd, și domnul Calistratos Dionelis, care reprezintă ASECAP, Asociația Europeană a Operatorilor uh, de Infrastructuri uh, Rutiere uh, cu taxă. Am să dau cuvântul diferiților operatori în ordinea pe care am anunțat-o. Aș vrea să amintesc invitațiilor noștri că nu pot să depășească șapte minute se va afișa un cronometru, așa încât uh, își pot da seama în momentul în care le se epuizează timpul alocat, pentru că să știți că de îndată ce s-au scurs cele șapte minute, vom da cuvântul următorului intervenient. Începem cu domnul Benedetto, care este un operator de uh, taxă rutieră, de sistem de taxă rutieră în Italia. Aveți cuvântul. Domnilor și domnilor, bună ziua! Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea să folosesc câteva slide-uri ca să vă prezint telepas. Telepas este un operator de uh, plăți care operează ca și intermediar pentru colectarea taxei rutiere. Noi uh, suntem prezenți în Italia și în alte țări din Europa Astăzi avem 6 milioane de clienți prin intermediul a 10 milioane de instrumente de plată, ceea ce înseamnă că deținem 30% din piață la nivelul european în ceea ce privește taxele rutiere. Noi intermediem uh, pentru plata 6 miliarde de euro pe care le prelevăm din conturile curente a clienților noștri. Și e vorba de, de consumatori care sunt ori proprietari privați de autovehicule sau companii sau uh, uh, companii care au vehicule în, în leasing și vehicule de firmă și așa mai departe. Noi, ca și Telepass, mai mult ca orice altă uh, companie, ne-am extins sfera de acoperire, pentru că v-am spus că nu suntem prezenți doar în Italia, ci și în alte țări din Europa și am simțit pe propria pele cât de greu este cu interoperabilitatea. O interoperabilitatea pe care directiva pe care o discutați acum dorește să o încurajeze. Noi uh, știm foarte bine exact uh, cât de greu este să um, um, simplifici toate, uh, toate operațiunile de traversare a punctelor unde se plătește taxa rutieră Uh, de la vinieta lipită pe uh, parbriz până la alte sisteme, ca astfel încât uh, costurile pentru utilizatorul final să fie reduse și ca toate operațiunile să fie mai rapide. Dar acum sunt atât de multe standarde diferite pe piață încât este deosebit de greu să ne gândim la o armonizare și la o adevărată interoperabilitate. Acum ne bucurăm că față de uh, fosta directivă, în propunerea de revizuire, uh, s-a uh, redus perioada la 24 de luni pentru că acum uh, operatorii pot uh, mai ușor să se extindă în alte țări și nu mai au această limită de 24 de luni pentru înscrierea în registru. Și ne-am dorit să um, uh, avem mm, sisteme diferite Uh, pentru controlarea camioanelor uh, și pentru uh, vehiculele ușoare. Știm că pentru vehiculele ușoare e bine să avem o tehnologie, mai ales prin cea prin satelit, pentru că acum în state precum Germania și Belgia, acest standard care folosește um, um, operațiunile prin satelit este cel mai folosit și pentru vehiculele ușoare este cel mai simplu de folosit. E vorba despre uh, operatorii EETS. Toți concesionarii din statele membre um, doresc acest lucru, dar am să revin. Aș vrea acum să vă vorbesc despre acele aspecte unde, după părerea noastră, ar trebui să mai muncim. Toți partenerii implicați ar trebui să mai depună eforturi mai ales reducerea, operatori, reducerea barierelor în calea operatorilor care doresc să fie activi nu doar pe piețele naționale, ci și pe piețele internaționale. Ce sunt aceste bariere, aceste uh, piedici? Situații de care ne lovim uh, zi de zi. Uh, de pildă, ni se cer documente diferite de către um, autorități. Există documente pe care noi apoi trebuie să le cerem clienților care sunt uh, prezenți în cele respective. Procedurile de certificare a tehnologiilor și a standardelor iarăși sunt diferite. Uh, și uh, uh, e nevoie să le traduci în uh, limbile țării respective, pentru că specificațiile tehnice nu întotdeauna sunt furnizate în engleză. Și apoi avem nesiguranța ce privește schemele de plată din diferitele țări. Nu suma este importantă, ci să avem un principiu care să ne garanteze acoperirea costurilor. Acoperirea costurilor ar trebui să fie sigură pentru oricare furnizor de servicii. Deci tema tehnologiilor este o temă relevantă, este o temă cheie în această directivă și ar trebui uh, să nu ne mulțumim să includem în anexe aceste aspecte tehnologice, pentru că dimensiunea tehnologică este foarte importantă pentru noi. Dar tehnologia trebuie să fie folosită pentru a permite concesionarilor să aibă o capacitate maximă de încasări. Noi garantăm până la 97%. Deci modificarea tehnologiilor uh, trebuie făcută cu foarte multă atenție pentru că pot să apară interferențe între diferitele standarde și diferitele tehnologii și se poate ajunge la uh, un conflict cu actualele sisteme de comunicare. Ne dăm seama că uh, piața se îndreaptă către tehnologiile satelitare și toată lumea a îmbrățișat cu mult entuziasm tehnologia satelitară, cum spuneam, Germania în primul rând. Însă, uh, dacă există perioade de tranziție în anumite state membre, riscăm să avem probleme, pentru că acum încă există folosirea frecvenței de 5-8 GHz în multe state membre. Mi se pare foarte interesant că se facilitează schimbul de informații, aceste uh, schimburi de informații transfrontaliere din partea concesionarilor, astfel încât noi putem să avem o punere în aplicare la nivel european și putem să garantăm certitudinea încasărilor, chiar dacă nu se folosește neapărat aceeași tehnologie. În fiecare țară în care suntem prezenți, jucăm un rol diferit. Uneori suntem uh, Uh, furnizori de servicii, alteori ne ocupăm doar de încasări. În fiecare țară structura este diferită și autoritatea care ei suntem subordonați este diferită. Deci noi și din acest punct de vedere ne-am dorit um, un minim de armonizare. Unele țări recent au lansat uh, aceste servicii pe plan uh, intern și uh, țările acestea nu pot să amâne prea mult introducerea standardului european de interoperabilitate, pentru că uh, țara respectivă s-ar putea să um, um, um, să nu beneficieze de avantajele pe care le reprezintă acest uh, sistem, iar furnizorul de servicii Uh, activ pe piața respectivă uh, nu va fi la fel de competitiv precum concurenții săi din statele care au introdus acest uh, sistem. Mulțumesc, domnule Benedetto. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Creed, cum spuneam, directoare generală a Federației Internaționale a Automobilului. Doamnă Creed, aveți cuvântul. Thank you very much. Thank you very much for inviting us. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru invitație. Noi reprezentăm 37 de milioane de utilizatori și lucrăm pentru o mobilitate sigură și curată, așadar corespunde obiectivelor comisiei cu acest pachet. Vrem să reducem amprenta de carbon, să promovăm mobilitatea transfrontalieră și ne îngrijorează propunerea pentru că încearcă să aplice o versiune unică pentru sisteme naționale care există deja. Există o serie de probleme. Propunerea nu pare să trateze problemele identificate. Rugăm vorbitoarea să vorbească un pic mai lent. Sarcina, după cum spuneam, este foarte mare, iar nivelul european nu este neapărat cel mai bun nivel pentru a trata aceste probleme. Primul punct, așadar, <clears throat> Comisia dorește să se plătească pe utilizare. Noi avem studii cu privire la uh, taxe din ultimii ani, iar veniturile arată că 82% din taxe sunt deja legate de folosirea șoselor. Adică, cu cât conduci mai mult, plătești mai mult accize, TVA pe accize, taxele de autostradă. Așa se întâmplă astăzi deja. Propunerea vrea să schimbe sistemele naționale, propunând un sistem bazat pe numărul de kilometri și un cost suplimentar prevăzut de 1,2 miliarde pentru sistem și funcționarea acestuia. Până la urmă, utilizatorii vor suporta aceste costuri. Deci, la această propunere a Comisiei, părerea noastră este că sistemele naționale sunt deja proporționale cu utilizarea șoselelor, costul de implementare ar fi foarte mare, va fi suportat de șoferi sau cetățeni, depinde cum se leagă, ce ar putea avea un efect negativ asupra societății. Asta nu corespunde nici subsidiarității, nici proporționalității. Apoi se spune că avem nevoie de aceste taxe pentru a finanța infrastructura. Studiile noastre însă arată că în 2013 am avut 286 de miliarde venituri în uh, UE, 478 costuri, adică un surplus pe venit de 100 și ceva de miliarde. 200 și ceva de miliarde plătite de, masin, de șoferi spre deosebire de mult mai puțin cât s-a investit. Iată cum investițiile în infrastructură au scăzut de la 1,1% în 95 la mai puțin de 0,8% în 2013. Studiul nostru arată așadar că lipsa de finanțare nu, nu înseamnă că nu sunt bani, ci există un mecanism de redistribuire prin care șoferii contribuie la bugetul de stat. Propunerea UE prevede o monitorizare și raportare a acestor cheltuieli după cheltuieli va fi vorba de obligații mai mari de raportare, dar de fapt nu conține obligație de a și folosi banii respectivi pe investiții în infrastructură. După părerea noastră, există deja venituri mai mari decât ceea ce este necesar. Suntem de acord că o infrastructură negativă poate avea un efect negativ asupra securității și mediului și știm că e mai scump când șoselele nu au fost întreținute cum trebuie, însă această propunere nu garantează cetățenilor că banii suplimentari pe care îi plătesc ar fi folosiți pentru investiții în infrastructură. Celălalt obiectiv, folosirea de mașini mai curate, cu uh, emisii mai puține. Comisia vorbește de aceste clase de um, motoare și aici aducem aminte că impozitarea în statele membre e deja corelată cu nivelul de emisii și șoferii au răspuns adoptând uh, tehnologiile promovate de guvern. Să înainte era o concentrare pe diesel, acum e pe mașini electrice. Noi suntem de părere că există o serie de măsuri naționale deja, există directive, există obiective de dioxid de carbon, și până la urmă și emisiile reale, astfel încât trebuie să ne asigurăm că ce e în text se regăsește și pe stradă. Nu știm ce va aduce acest nivel suplimentar și cerința de transport nu e foarte elastică și atunci riscăm să limităm opțiunile. Se vorbește de factori de conformitate, ceea ce însă regulamentul actual nu permite. și vă mai aduc aminte ca reprezentant al utilizatorilor, trecerea la o astfel de mobilitate presupune existența unor alternative pentru utilizatori. În zone rurale însă trebuie să existe alternative. Oamenii trebuie să-și permită aceste versiuni, variante mai scumpe, deci riscăm să penalizăm pe cei cu venituri mai mici. Și atunci, cum credem noi că ar trebui să arate propunerea după cele trei aspecte menționate? Da, există o serie de sisteme, s-ar putea să fie dificil să fie uh, colaborate transfrontalier. Există și sisteme care sunt considerate uh, discriminatorii. Tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene spune clar că nu trebuie să uh, diferențieze pe bază de naționalitate. Și noi vrem ca aceste sisteme să fie interoperabile, să avem o unitate uh, unică pentru statele membre care se hotărăsc să meargă pe acest sistem. De dorit un singur contract, posibilitatea de a plăti oriunde te afli în UE și să ne asigurăm că sistemul garantează uh, protecția datelor. Datele sunt, uh, trebuie folosite într-un singur scop și nu păstrate și nu folosite în alte scopuri. În concluzie, Propunerea, așa cum arată, va duce la costuri mult mai mari pentru utilizatori, fără a aduce rezultatele dorite, cât privește infrastructura și un transport durabil. Am văzut că șoferii plătesc deja mai mult decât e necesar pentru infrastructură și credem că nu, propunerea nu trece nici de testul de subsidiaritate și proporționalitate. Statele membre ar trebui să propună alternative viabile, nu doar pentru a face lucrurile mai scumpe cerem Parlamentului să facă un raport echilibrat și să avem o abordare echilibrată. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului William Tots, director executiv al Transport and Environment. Aveți cuvântul pentru șapte minute. Mulțumesc. Organizația noastră este Uh, organizația Lider pentru un transport curat. Și de la bun început, încă din anii 90, uh, luptăm pentru asta. E bine să începem prezentarea, începește taxele rutiere, uitându-ne de unde venim. Din 1999, când a fost introdusă pentru prima dată directiva, o listă întreagă de țări au introdus taxarea rutieră. Ultima a fost Belgia, uh, țările de jos, Bulgaria, uh, în sfârșit, s-a alăturat acestor țări care impun taxe rutiere. Ce am aflat în acești ani? Uh, taxele rutiere aduc beneficii. Beneficii în uh, renoirea flotei, diferențierea taxelor, ameliorarea eficienței logistice, o concurență ceva mai echitabilă între calea ferată și șosea și, sigur, o sursă de venit pentru guverne. Important de subliniat aici este că toate aceste beneficii au fost atinse fără un impact economic negativ. Am făcut acest studiu anul trecut, analizând uh, cazul Germaniei mm, care are schema cea mai completă din Europa și ne arată că începește un impact economic negativ, fie că e vorba de logistică, de transport sau chiar și economia în sens larg, nu există, practic, uh, astfel de efecte negative asupra economiei, doar beneficii. Iată de ce eu cred că trebuie subliniat acest lucru, pentru că unii colegi din acest panel uh, vor sugera că poate taxarea rutieră duce la dezastre economice. Ori acest lucru nu este adevărat. Acum, dacă ne uităm la propunerea Comisiei, noi credem că este una decentă, dar credem și că este loc de ameliorare și avem patru recomandări. Două țin de um, vehiculele de mare tonaj, uh, doilea de vehiculele ușoare și trei de uh, autovehicule pentru pasageri. Începem cu transportul uh, de marfă, cu tirurile. E adevărat că în ce privește internalizarea costurilor, costurile Um, pe care le uh, cauzează tirurile prin poluare, prin um, răutățirea șoselelor, trebuie acoperite. Și există totuși um, costuri mari care revin societății contribuabililor. Noi suntem conviși că ar fi mai bine ca poluatorii și utilizatorii să fie cei care plătesc. Și două lucruri trebuie făcute. Unu, să susținem propunerea comisiei aceea de a elimina progresiv vinietele. Ele nu sunt eficace, ele sunt discriminatorii în majoritatea cazurilor și deci trebuie eliminate. În al doilea rând, costurile externe. Comisia a propus să aplicăm uh, costurile externe în parte rețelelor de șosele. E nevoie de uh, o semnalizare a prețurilor uniformă în întreaga Uniune Europeană pentru întreaga rețea, uh, extinzând costurile externe și acoperind și accidentele. Apoi, poate că avansez prea repede, haideți să vorbim despre CO2. Cum știți, în sectorul transportului, emisiile de CO2 sunt o provocare uriașă. Emisiile din transportul rutier sunt cele mai importante în Europa și uh, cum vedeți pe graficul din dreapta, emisiile au crescut exponențial din anii 90. Ă, problema cu camioanele este că nu avem instrumente fiscale pentru a stimula utilizarea vehiculelor celor mai curate. De aceea, Comisia propune utilizarea celui de-al doilea cel mai important uh, instrument fiscal, anume taxa rutieră, pentru a stimula camionagii să uh, șofeze um, camioanele cele mai curate. Și uh, se încearcă și o stimulare a pieței de uh, astfel de camioane curate. În al treilea rând, ne referim la vehicule utilitare ușoare. În Belgia, dar și în alte țări, Astfel de vehicule sunt tot mai numeroase pe șoselele noastre. Și asta nu doar pentru că uh, sunt uh, vehicule simpatic de condus, ci pentru că uh, au o seamă de beneficii reglementare. Ele beneficiază de derogări de la majoritatea regulamentelor uh, de transport, fără tahograf, fără un permis de concere special. Practic, stimulăm utilizarea unor astfel de vehicule uh, uh, ușoare și, de exemplu, în Belgia, când am introdus taxele rutiere, în primul an, a crescut cu 20% utilizarea venurilor dacă cu camionul trebuie să plătești o taxă și cu venul nu, e clar că vei utiliza un ven. Ori eu cred că nu trebuie să stimulăm această utilizare, ci uh, și aceste vehicule să facă parte din taxarea rutieră, la fel ca orice alte vehicule comerciale. Apoi, în ce privește autovehiculele pentru pasageri, aici am trei observații. 1. E limpede că vinietele nu sunt eficace, cum spuneam, sunt discriminatorii și în toate țările în care au fost introduse, uh, uh, ideea e ca cei străini să plătească atunci când cumpără o vinietă. Deci nu este o, un instrument eficace. În al doilea rând, avem o problemă uriașă cu congestiile în trafic în Europa și ne costă o avere. Și dacă există un instrument care uh, Uh, un instrument care să poată aborda și această problemă a congestiilor e tocmai plata pe kilometru. Și ar fi păcat să nu folosim acest instrument. Deci eu cred că e bine să-l încurajăm. În al treilea rând, mobilitatea se modifică. Și în următorii 10-15 ani poate ne îndreptăm către uh, o mobilitate automatizată și electrificată. Uh, ei bine, în astfel de condiții, transportul va fi foarte ieftin. E foarte ieftin să ai o mașină electrică, e foarte ieftin să ai o mașină fără șofer. Asta înseamnă de asemenea că mult mai mulți oameni vor uh, deveni pasageri, uh, bătrâni, copii, care toți vor putea uh, beneficia de o uh, mașină automată. Dar Uh, va fi o tensiune uriașă asupra sistemului nostru de mobilitate în termen de kilometraj, de uh, reducere a taxării carburanților, care este o sursă foarte importantă de venit. Deci taxarea rutieră e o idee bună astăzi și va fi indispensabilă în viitor. Iar poziția Parlamentului, cred eu, trebuie să reflecteze toate aceste provocări viitoare. Aceasta a fost prezentarea mea și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim! Domnule toți, acum îi dau cuvântul domnului Remi Lebeda, care reprezintă International Road Union. Domnule Lebeda, aveți cuvântul pentru șapte minute. Thank you very much. Vă mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European. Bună dimineața! Iru <coughs> este Organizația Mondială a Transportului Rutier. Reprezentăm atât autobuzele cât și autocarele, taxiurile, federațiile naționale, <clears throat> internaționale, n-are sens să vă amintesc care este importanța transportului rutier, fie el comercial sau privat, în Europa și în lume. Subiectul euroviniete este unul cât se poate de delicat pentru că imediat ar uh, aduce atingere uh, finanțelor companiilor uh, private de autocare, autobuze și taxiuri. Dacă noi acceptăm sau nu următoarea directivă, depinde de cât de transparent va fi întreg procesul. De ani de zile, IRU cere să se facă o uh, Uh, trecere în revistă a felului în care drepturile plătite de către utilizatorii infrastructurilor rutiere sunt cu adevărat folosite, aceste taxe sunt cu adevărat folosite pentru deținerea infrastructurii. Și noi ne dorim ca tot procesul decizional să fie cât mai transparent și mai onest cu putință și ne bucurăm să aflăm că în sfârșit Comisia va publica un asemenea raport la anul. În uh, contextul actual, având în vedere propunerea Comisiei IRU, aș vrea să vorbească despre două lucruri. Impactul potențial al propunerii ce privește nivelul taxării și felul în care sunt veniturile obținute din această uh, um, taxare. În primul rând, uh, putem să vorbim despre o neutralitate a veniturilor în actualul cadru legislativ, uh, taxarea autostrăzilor și a principalelor uh, uh drumuri pentru a compensa costul uh, poluării și um, sub, sub toate formele uh, sale, um, se estimează că um, camioanele în Europa acoperă cam 130% din uh, costurile externe și legate de infrastructură. Și pentru că există foarte puțină concurență intermodală, dacă se uh, mărește taxa pentru uh, um, um, camioane, <clears throat> atunci se va reduce capacitatea lor de investiții în camioane mai curate, iar în ce privește companiile de autocare uh, <clears throat> și um, autobuze, dacă se mărește taxa uh, pentru ei, atunci va avea de suferit uh, concurența. Uh, pentru că vor exista mai puține uh, autobuze și autocare pe drumuri și mai multe vehicule mici, deci, prin urmare, și poluarea va crește. Noi ne-am dorit ca regulile de piață să fie revizuite și, din potrivă, să se stimuleze transportul uh, colectiv, deci mai ales cu autocare și autobuze, pentru că astfel uh, se va reduce și numărul de accidente și uh, oamenii vor fi mai puțin uh, um, obligat să-și folosească mașina personală. Cum mm, fixarea prețurilor, uh, așa cum apare acum în directivă, nu își va juca rolul pe care vrem să i atribuim, și anume uh, să facă toate operațiunile mai curate și mai eficiente. Dacă banii prelevați ajung la bugetul general de stat, atunci putem să vorbim doar despre o simplă taxă. Analiza noastră este că nu există suficiente elemente care să uh, transforme această taxă rutieră <clears throat> într-un um, adevărat venit fiscal în temeiul uh, TFUE. Noi v-am spus că um, suntem de acord cu colectarea acestor taxe dacă aceste venituri într-adevăr sunt investite pentru a crea parcări sigure, pentru a repara drumurile, pentru a le întreține. Însă, din câte înțelegem noi din principiile propunerii Comisiei, așa cum arată ea astăzi, acest lucru nu este garantat. V-am spus, există foarte puțină concurență um, um, intermodală între diferitele moduri de transport și noi credem că dacă veți uh, um, stimula uh, uh, deplasările cu vehiculele personale, veți obține exact uh, efectul contrar, pentru că nu puteți să creșteți prea mult taxele rutiere pentru transporturile comerciale. Noi credem că banii aceștia trebuie să fie investiți, în primul rând, în menținerea infrastructurii și, de ce nu, și în training, pentru ca șoferii de autobuze, de um, autocare să poată să știe cum să uh, conducă mai uh, eficient. Și vă rog, <clears throat> dacă um, vă concentrați prea mult pe um, autobuze și autocare, de fapt uh, veți face în așa fel încât aceștia să nu mai poată să facă față concurenței și să rămână pe piață. nu e normal să se acorde aceeași perioadă de tranziție și aceleași scutiri pentru uh, șoferii de mașini mici și pentru șoferii de autocare și autobuze. Mm, statele membre ar trebui să-și păstreze libertatea dacă vor să folosească vinietele sau taxele rutiere și dacă vor să um, um, perceapă um, taxe pentru a acoperi costurile externe sau nu. Și noi vrem să uh, existe o neutralitate a veniturilor, iar uh, standardele legate de uh, emisiile de dioxid de carbon să nu devină o povară suplimentară. V-am mai spus, uh, pentru noi taxele rutiere trebuie neapărat să se întoarcă în sector, să fie investiți acești bani pentru sectorul rutier pentru ca să devină mai sustenabil. În ce privește taxarea rutieră pentru a reduce aglomerația în trafic, noi ne dorim ca uh, flotele uh, de vehicule uh, um, um, profesionale să fie scutite pentru că aceștia deja plătesc taxe și comisia propune ca autobuzele să fie taxate de două ori mai mult decât vehiculele mici. Ori noi știm că un autocar poate să înlocuiască 30 până la 45 de uh, vehicule mici pe drum. Deci de ce să taxați mai mult transportul colectiv? Autobuzele și autocarele reprezintă soluția și nu problema. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc frumos. Acum dăm cuvântul din nou pentru șapte minute domnului Libor uh, Locman care este director uh, um, executiv uh, la uh, CER și vorbește numele căilor ferate. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc și mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta aici poziția căilor ferate. De ce căile ferate? Pentru că acestea sunt Uh, fac și astăzi deja subiectul unei astfel de uh, taxări. Și e vorba de toate costurile directe, trebuie să ținem cont de marea cerere. Așadar, facem și noi parte din această taxă de congestie, îmi putea spune. În prezentarea mea aș dori să mă refer la patru aspecte. Întâi, Nivelul angajamentului UE. Câteva cifre prezentate parțial deja de William și recomandările noastre apoi. Așadar, în ceea ce privește angajamentul, haideți să spunem foarte clar că Comisia însăși, în Cartea Albă din 2011, a spus că costurile externe ar trebui obligatoriu internalizate până în 2020. Acesta este principiul care ar trebui să se aplice tuturor poluatorilor, să internalizeze externalizările. Cei care le emit și nu societatea să plătească. Iar eu cred că acest lucru trebuie să fie aplicabil singur. Iar dacă o spune Cartea Albă pe transport, ne mirăm că acum propunerea Comisiei nu mai ține cont de această ambiție. Dar asta încă nu e tot. Chiar și în tratat avem principiul poluatorul plătește. Haideți să avem condiții corecte pentru toate tipurile de transport, dar în primul rând să tratăm corect societatea, astfel încât societatea să nu fie expusă la aceste emisii pentru care plătesc astăzi și unde au de suportat costurile externe. Acesta ar fi un prim element. În al doilea rând, Iată câteva cifre, câteva concluzii. Vă uh, recomand să luați și hârtia pe care o găsiți la ieșire. Acolo sunt mai multe cifre în medie. Spune studiul Universității Delft în uh, ultimii ani. Marfa transportată pe șosele acoperă doar 80% din Uh, scuze, 30% din costurile și de infrastructură. Deci pe șosele acoperirea este doar între 70 și 90%, dar mult sub 100%. Acest lucru ar trebui avut în vedere deci, dacă comparăm cu trenurile, pentru că am văzut că vreți să exceptați anumite servicii, nici un serviciu pe căi ferate nu e exonerat de aceste plăți pe distanță, nici măcar cel de uh, pasageri. Și acele servicii ar putea fi comparabile cu cele ale autocarelor. Salutăm anumite elemente din propunerea Comisiei. În primul rând, înlocuirea Uh, costurilor acelor externe cu valori de referință. Haideți să folosim acele valori de referință ca un minim pentru internalizarea costurilor externe și nu ca valoare de referință. Să mergem dincolo de acest nivel. În al doilea rând, să fie obligatorie taxarea uh, costurilor externe HDV acolo unde sunt uh, înregistrate și aceste, această taxare să fie obligatorie. Apoi să eliminăm taxele bazate pe timp, deci o problemă de principiu. Și să permitem și o taxă reală pentru uh, zonele congestionate. Astea, acestea sunt propunerile care ne plac, inclusiv două idei suplimentare care ar avea un efect asupra societății și ar curăța sistemul de transport. să <clears throat> avem astfel de taxe pentru transportul colectiv și să relaxăm condițiile pentru companiile care pot ușura finanțarea coridoarelor TENTE. Deci să avem coridoare multimodale mai bine dezvoltate folosind taxe luate de pe șosele congestionate. Și apoi propunerile noastre suplimentare pe lângă ce a propus Comisia deja. Și de fapt aceste elemente se găsesc deja în acea carte albă. Noi vrem ca pe toate șoselele majore să fie obligatorie taxarea pe distanță. <clears throat> Astăzi e vorba doar de 35% din toate aceste șosele. 25%, scuze. Așadar, mai există mult potențial. Apoi, să fie excluse pe cât posibil excepțiile și atunci să promovăm uh, aceste costuri externe, taxarea acestor costuri. <clears throat> Apoi să ținem cont de tehnologiile mai curente și să le ajutăm să se dezvolte și să prevenim o scădere a acestor venituri și să asigurăm o acoperire corectă a costurilor directe și insist, pentru că asta se cere la nivel UE pentru căi ferate, chiar și emisii, ă, autoturismele curate sau cu zero emisii, cum se cheamă ele, tot ar trebui să acopere costurile directe. Comparându-le cu căile ferate, putem considera curate și trenurile electrice și ele totuși plătesc taxe. Și atunci, de ce să nu aplicăm exact același principiu și la șosele? Sau exceptăm și trenurile electrice? Vă mulțumesc mult pentru atenție. Da. Merci beaucoup. Uh... Mulțumim foarte mult, domnule Lockman. Nous avons une réaction. Voilà. La parole, la parole est... Acum îi dăm cuvântul domnului Calistratos Dionelis, care reprezintă Asociația Europeană a Operatorilor de Infrastructură pentru Taxe Rutiere. Aveți uh, șapte minute, domnule Dionelis. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața! ASECAP se ocupă de podurile, de tunelurile din Europa și ce facem noi? Oferim un serviciu de o anumită calitate, uh, viteză și uh, eficacitate și pentru aceste servicii prelevăm niște taxe pentru a finanța în continuare serviciile noastre. ASECAP, practic, este o asociație de asociații naționale uh, care se ocupă de um, autostrăzi, tuneluri și poduri cu taxare. Domnule președinte, noi credem în era decarbonizării. Am fost cu toții de acord, planeta a fost de acord că în ce privește transportul rutier trebuie făcut ceva pentru a reduce emisiile de CO2 și pentru ca să devenim o societate mai verde și să primim aplauze din partea verzilor, nu așa? Avem două principii care trebuie să se aplice. Utilizatorul plătește, toată lumea de acord, și poluatorul plătește și aici vorbim de internalizarea externalităților. Dacă ne bazăm pe aceste două principii, întâi de toate trebuie să facem câte ceva pentru ca să putem aplica aceste principii. Ce e de făcut? Mai întâi, și aceasta e uh, prioritatea în directiva privind Eurovineta, este uh, taxarea la kilometru. Acesta e instrumentul care permite aplicarea completă a celor două principii pe care le-am evocat, adică utilizatorul plătește, poluatorul plătește. De asemenea, în această propunere apare o oportunitate mm, pe care o putem menține dacă anumite regiuni, anumite state Uh, taxează și la interval de timp, chiar dacă nu um, se ocupă în mod direct uh, și echitabil cele două principii, utilizatorul respectiv poluatorul plătește. Însă trebuie identificată această oportunitate și instituțiile europene se ocupă de acest lucru. Trebuie să știm care este rețeaua rutieră UE. Se spune că este o rețea uh, inclusivă, dar trebuie să știm foarte clar, din punct de vedere juridic, unde se vor aplica anume toate aceste noi regimuri de care vorbim. Și să vedem dacă există opțiuni în anumite state membre pentru a decide în care din regiunile lor se uh, o ocupă ei în mod specific de, uh, în mod specific de autovehiculele proprietate personală. De ce vorbim de aceste mașini private? Pentru că vorbim de mașini pentru pasageri, care nu au de-a face cu transportul internațional și nu au nimic de a face cu uh, concurența. Fiecare cetățean trebuie să fie liber să-și utilizeze propria mașină. Și ce am dorit noi e ca în temeiul juridic să figureze o bază de date ca să demonstrăm cetățenilor, precum și instituțiilor, statelor, ce facem exact cu banii plătiți pentru autostrăzi, cum sunt reinvestiți acești bani și să arătăm că oferim în permanență servicii de calitate pe autostrăzile noastre. Apoi, următoarea propunere se referă la ETS și anume cum putem face toate aceste lucruri pe care noi le dorim în ce privește taxarea rutieră? Vorbim de sistemul electronic de taxare rutieră, ETS, altfel spus, în jargonul bruselez. Există mai multe elemente aici pe care trebuie să le prezervăm. În fiecare stat trebuie să ne asigurăm că aceste sisteme electronice de taxare rutieră sunt operabile, că funcționează în fiecare stat un astfel de sistem care oferă în același timp un serviciu utilizatorilor. Dacă așa este, atunci trebuie să mergem mai departe și să vedem ce se întâmplă la nivel regional. Bazându-ne pe realitatea națională, să mergem și la nivel regional. Și până la urmă, dacă totul merge bine, dacă piața e matură, dacă actorii sunt pe această piață, atunci putem trece la un sistem paneuropean ETS. Însă, acest sistem trebuie să fie considerat ca o piață, iar piețele nu acceptă ordine, piețele trebuie reglementate atunci când ele funcționează. Ei bine, cine sunt acești jucători de pe piață? autostrăzile, cei care prelevează taxe pentru autostrăzi și cei care oferă servicii care îi determină pe utilizator să plătească o taxă corespunzătoare pentru serviciul oferit. Însă nu toți utilizatorii sunt de bună credință, pentru că nu toți sunt gata să își plătească taxele, în mod intenționat sau neintenționat. Și aici ajungem la problema implementării. Regimul de implementare trebuie să fie prezervat dacă un utilizator folosește o rețea, trebuie să plătească taxa care îi revine. Acest element nu apare încă pentru că mai există uh, lucruri de lămurit. În fine, este foarte important că aici și acolo apar întrebări. Cum administrați uh, autostrăzile, care e regimul de taxare, ce se întâmplă, uh, de exemplu, în nordul Franței sau sudul Italiei în mod specific. Noi am avea nevoie de o, informa- o platformă de informare unică la nivel european, așa încât fiecare utilizator, fiecare cetățean, fiecare ă, instituție, Parlament, Comisie Europeană să știe ce se petrece în fiecare regiune a rețelei de taxare și cât anume plătește fiecare și de ce. Iată ce credem noi că trebuie să se facă, așa încât ă, aceste două propuneri Eh, să meargă până la capăt prima dată Eurovineta și apoi ETS. Dar aici trebuie să înțelegem cine sunt jucătorii de pe piață și să susținem această piață prin sistemul nostru politic. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, monsieur Dionelis. Mulțumim, domnule Dionelis. Încheiem astfel eh, expunerile inițiale ale experților noștri și le mulțumesc foarte mult tuturor că au respectat timpul ce le-a fost alocat. Sper ca și colegii mei deputați să fie la înălțime. Uh, aplicăm principiul ping-pong. Uh, fiecare deputat știe care este alocarea timpului, fiecare știe cât timp are la dispoziție, fiecare deputat va pune, deci, nu doar o întrebare, ci toate întrebările sale panelului, iar dacă primul invitat care răspunde la prima întrebare a deputatului consumă întregul timp de vorbire, îmi pare rău, ă, asta e. Deci, îi rog pe ă, membrii panelului nostru de experți să fie foarte eficace, foarte conciși în răspunsurile lor către deputați fără să uh, elaboreze prea îndelung. Poate că anumite întrebări vor reveni, așa încât vor avea posibilitatea totuși să își dezvolte ideile. Însă, reamintesc paneliștilor, dacă formulați un răspuns lung, veți împiedica pe ceilalți colegi ai dumneavoastră să răspundă la celelalte întrebări ale deputaților. Uh, aș ruga pe toată lumea deci să fie eficace, așa încât să obținem un maxim de răspunsuri. Și Încep cu doamna raportor, Cristin Ruvodalon, pentru patru minute. Observații, întrebări. Cristin, ai cuvântul. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să amintesc un lucru. Unii dintre intervenienți au spus deja că Există două principii în această directivă. Polatorul plătește și utilizatorul plătește. Și dacă se dorește revizuirea directivei. Astăzi este din cauza că directiva precedentă nu a dat rezultatele scontate. Mai ales în ce privește finanțările infrastructurii rutiere și pentru că ne-am dat seama că nivelul poluării a crescut. Am o întrebare pentru doamna Creed cu privire la aceste infrastructuri care sunt uh, în stare foarte proastă, ceea ce are un impact și asupra duratei de folosire a vehiculelor. Există sisteme diferite de la o țară la alta și ne dăm seama că ar trebui să armonizăm, să nu ne mulțumim cu situația actuală, dar nu credeți, uh, stimată doamnă, că dacă banii din taxele rutiere ar fi mai bine folosiți, uh, utilizatorii ar fi mai puțin uh, uh, um, supărați, ca să zic așa, de faptul că trebuie să o plătească. Da, în studiul nostru am văzut că veniturile uh, ajung în bugetele generale a statelor membre și una dintre opțiunile posibile, noi credem, ar fi că uh, nu se poate să vină acești bani la bugetul european pentru că există rezistență din partea statelor membre. Doamna raportor, eu cred că uh, acum uh, mentalitatea anumitor state membre a evoluat în această privință. Acum aș vrea să adresez o întrebare domnului de la IRU. Dumneavoastră ați spus că ați vrea să existe un tratament diferențiat pentru autobuze și autocare, mai ales cele care transportă angajații unei companii dar nu credeți că am mm, garanta accesibilitate maximă dacă toate vehiculele ar fi tratate la fel? Da, bun, costul ar depinde de nivelul de poluare pe care îl produc aceste vehicule, dar ar fi normal ca toate vehiculele să plătească, să nu mai existe niciun fel de derogări sau scutiri. Vă mulțumesc pentru întrebare. Da, E o chestiune de voință politică astăzi, așa cum am spus. În propunerea recentă a Comisiei în ce privește revizuirea regulilor de piață pentru autobuze, se folosește următoarea justificare, că dacă cota parte a autobuzelor și autocarilor crește cu 1%, atunci rezultatele sunt pozitive, deosebit de pozitive, la nivelul incluziunii sociale și mai departe. Îmi cer scuze, dar nu aceasta este întrebarea mea. Aș vrea să răspundeți întrebării mele. Nu credeți că sistemul ar fi mai bine acceptat dacă toate vehiculele ar fi uh, supuse plății redevenței? Indiferent de ce autovehicule este vorba, inclusiv cele care acum nu sunt incluse în directivă. Dacă tot avem principiul utilizatorul plătește, de ce să nu renunțăm complet la derogări și scutiri? <clears throat> Pot să existe diferențe în ce privește taxa percepută, dar toată lumea să plătească. Da, putem să discutăm în ce privește redevența plătită pentru infrastructură, dar uh, pentru costurile externe nu suntem de acord. Pentru costurile externe ar trebui să existe totuși niște scutiri pentru autocare și autobuze. Domnule spune eh, raportoarea. Costurile externe sunt legate de poluare și autobuzele nu sunt niște vehicule curate în ziua de azi. Deci dumneavoastră cereți o scutire, dar nu mi se pare normal. Când îmi spuneți că autobuzele nu sunt niște vehicule curate, nu sunt de acord. Gândiți-vă câți pasageri sunt transportați de fiecare autobuz. Eu cred că se poate găsi un mecanism. Transportul colectiv este modul de transport cel mai sustenabil astăzi pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Acum are cuvântul cel de-al doilea raportor pe acest subiect, domnul Celini, pentru patru minute. A, altcineva? Mm. Vim, îl locuiește, nu? Domnul Celini este în sală. Mulțumesc! Două întrebări pentru domnul Benedetto și o alta pentru domnul Dionelis. Vreau să spun că uh, mi-a făcut plăcere să aud că standardele tehnologice nu trebuie uh, să fie incluse într-o anexă. M-a bucurat această afirmație pentru că și Parlamentul își dorește acest lucru și s-ar putea să convingem și Consiliul, aproape că l-am convins, să sperăm că vom convinge și Comisia. O întrebare tehnică. La considerentul 10, Comisia vorbește despre uh, cum interacționează frecvențele sistemei de TLPA și uh, sistemele de ghidare inteligentă. Tocmai am discutat cu o delegație din Statele Unite tocmai pe această temă a sistemului ghidajului inteligent și a fost o discuție foarte interesantă. Comisia ne sugerează să transferăm uh, Uh, frecvențele pentru TLPH din uh, banda 5,8 GHz la, uh, în banda de frecvență a sistemelor de ghidaj pentru transporturile inteligente. După părerea dumneavoastră, acest lucru este posibil? Exist, vor exista costuri excesive sau cele două frecvențe pot să coexiste? De ce să faci acest transfer? Astăzi deja avem această frecvență 5,8 care este larg răspândită, este compatibilă cu tehnologia satelitară. Ar fi suficient să se adauge o frecvență uh, suplimentară și concesionarea ar trebui să accepte o frecvență diferită și vă reamintesc că din punct de vedere tehnologic așa cum spunea și domnul Salini, dacă um, adiționezi două frecvențe diferite, există riscul um, interferențelor și atunci s-ar putea ca vehiculul să nu mai fie bine identificat, pentru că vor exista interferențe între aceste frecvențe diferite. Ipoteza mea era că menținem o coexistență a celor două frecvențe. Spun acest lucru și pentru că este dificil în momentul de față să întrerupem uh, Uh, difuzarea sistemelor de uh, ghidaj inteligent. Deci, știind că 5,8 uh, este o frecvență folosită pe scară largă și are rezultate bune, dar 5,9, frecvența 5,9 pentru sistemele inteligente încă nu este atât de la răspândită și din motive industriale. Și eu vreau să uh, întreb ce se va întâmpla dacă cele două frecvențe vor coexista. Și am o altă întrebare mai precisă în ce privește relația dintre metodele pe care le-ați descris dumneavoastră și sistemul satelitar. Noi lucrăm la o ipoteză în care să combinăm cele două tehnologii sau mai degrabă ne gândim cum să facem o tranziție. Deci preferăm o perioadă de tranziție de la o tehnologie la alta sau studiem o modalitate în care pe viitor cele două tehnologii să uh, conviețuiască. Eu cred că coexistența celor două frecvențe este dificilă și costisitoare. Deci să ai uh, două frecvențe uh, care coexistă va fi complicat și costisitor. Să presupunem că vine un automobil care este conectat la satelit și este um, conectat și la un, un card SIM și atunci, uh, în mod uh, tranzit, uh, la un moment dat trece de pe frecvența satelitară pe cealaltă frecvență și atunci cum mai faci ca să-l identifici? Acum, o întrebare pentru domnul Dunielis. Dumneavoastră spuneți că sunteți de acord cu poziția comisiei de la articolul 6, apropo de punerea în aplicare și procedurile de follow-up, dar nu se înțelege Cine va fi subiectul? Cine trebuie să se um, ocupe de aceste sisteme de urmărire, de follow-up? Deci, după părerea dumneavoastră, pentru un concesionar nu vor exista niște costuri greu de suportat? Vă răspundeți foarte pe scurt, roagă președintele. Pentru o întrebare, punerea în aplicare Întotdeauna putem să folosim aceeași formulare. Nimic nu poate să funcționeze corect în domeniul taxelor rutiere dacă punerea în aplicare este mm, absentă și mm, munca de uh, urmărire. Există trei actori. Utilizatorul infrastructurii și acest utilizator nu are un contract cu Uh, uh, cel care gestionează infrastructura, ci are un contract cu furnizorul serviciului. Deci e un triunghi și acest triunghi trebuie să fie bine gestionat și mi-aș dori ca noua uh, hotărâre privind standardul ETS, acest triunghi să funcționeze mai bine. Președintele întrerupe. Nu, nu, nu. Nu sunt de acord. Uh, Deputatul a trișat, a pus mai mult de o întrebare și a depășit cele patru minute. Nu putem continua așa. Dau cuvântul doamnei Clun, cel de-a treia raportor, pentru patru minute. Good. Yep, thank you, Chairman, and I'd like to ask Mr. Tubbs and on his opinion on... Mă refer. Aș vrea să întreb ce părere are despre opinia domnului Leveda. Cui se adresează? Domnului Todd, din partea TND ca o regulă generală. Acest, alo, această alocare specifică nu este neapărat o soluție. S-ar putea. Deci nu ne place această idee. S-ar putea să fie mai bine ca banii să fie folosiți la altceva. Și ce părere aveți despre acceptarea autocarelor de la aceste taxe? Merită? Autobuze și autocare joacă un rol important în sistemul de transport, dar trebuie să mergem spre un sistem unde toate vehiculele să fie incluse, adică și autobuzele și autocarele. Pentru domnul Libe am niște întrebări. Costurile pentru HGV, spuneți că utilizatorii plătesc mai mult, vorbeați de 130%. Propune, comisia mai propune și reducerea acestei impozitări, ținând cont de taxele de șosele. Aveți o părere? Vi se pare o propunere viabilă? Da, salutăm acest lucru atâta timp cât uh, poate garanta neutralitatea veniturilor sistemului. Și dacă îmi permiteți, vehiculele de costuri scăzute și propunerea ca acestea să fie incluse. Și poate uh, o considerare despre elemente transfrontaliere. Există mult uh, trafic transfrontalier în Europa și poate să restricționăm uh, aceste vehicule la o anumită distanță sau în zone transfrontaliere. V-ați gândit la o astfel de soluție? Vedem că aceste vehicule de costuri scăzute sunt tot mai folosite. Vă referiți la cele ușoare? Da, ușoare. Da, dacă putem uh, arăta că aceste vehicule ușoare uh, sunt foarte folosite în zonele transfrontaliere, activitatea ar trebui, desigur, reglementată. Ar trebui să știm, ar fi important de știut în ce măsură își acoperă costurile astăzi, plătesc destul sau nu și atunci să luăm o decizie în funcție de aceste date concrete. Pentru domnul Todd, tot despre vehiculele ușoare, credeți că ar merita exceptate, măcar în zonele de frontieră? după părerea mea personală, traficul transfrontalier nu e atât de important. Există o serie de uh, regulamente UE care favorizează aceste vehicule ușoare. S-a creat un uh, cadru european de, legislativ. Eu cred că și acela ar trebui schimbat pentru a recrea acel echilibru între vehiculele ușoare și cele grele. Deci eu le-aș include în sistemele de taxare. O ultimă întrebare pentru domnul Lochman spuneați că ar trebui că pe toate șoselele principale să avem taxare la distanță și asta n-ar afecta negativ țările mici și ce părere aveți asupra influenței asupra IMM-urilor? Nu, nu cred asta. Făcând o comparație cu căile ferate, avem țări cu rețele de căi ferate mici și totuși suntem taxați pentru toate serviciile, inclusiv ultima milă și servicii pentru companii mici. Deci nu, nu cred că ar fi efecte negative din punct de vedere economic. Mulțumesc. Așa trebuie făcut. Iată un model, 10 întrebări, rapid și iată, primim și multe răspunsuri și le mulțumesc și uh, experților că ne-au răspuns pe scurt, astfel obținem mai multe informații decât dacă asistăm la lungi digresiuni. Domnul Van de cam trei minute. Dank <clears throat> Ik heb twee vragen. Mulțumesc. Două întrebări. O întrebare pentru două persoane. Pentru domnul Benedetto, în primul rând. Mie nu mi-e clar ce doriți să avem un sistem cu diferiți operatori sau mai multe sisteme cu mai mulți operatori. Și aceeași întrebare pentru domnul Dionilis. Un sistem cu mai mulți operatori sau mai multe sisteme cu diferiți furnizori de servicii? Standard. Eu cred că standardizarea este utilă. Aș vrea un singur sistem unde toți operatorii să poată să activeze. One system is okay. Un sistem, da, dar să fie operabil. E dificil când ai mai multe sisteme și trebuie să interacționeze. Mulțumesc, domnul Van der Kamp. Și acum am o întrebare pentru domnul Benedetto care e relația între sistemele de taxe și tahograful inteligent. Astăzi nu există o corelare directă. S-ar putea ca pe viitor să existe o convergență între tahograf și taxa rutieră, dar nu pentru prelevarea banilor catare, ci pentru serviciile cu valoare adăugată pe care le-ar putea reprezenta pentru transportator. Um. Pentru domnul Todds. Se pare că există o discuție în Consiliu între suveranitate pe de-o parte și ce vrea UE. Credeți că am putea avea un sistem iar mai multe țări să aibă excepții pentru mașinile de pasageri. Această discuție despre suveranitate e interesantă, dar situația nu e complicată la nivel european. Um, trebuie să evităm sisteme discriminatorii, precum Eurovinieta. Astfel de sisteme nu și-au locul piața unică și atunci poți lăsa statele membre să aleagă dacă taxează sau nu. nu trebuie să facă cu o vinietă, pot să nu facă deloc sau să facă cu un alt sistem pe baza utilizării șoselelor. Mulțumim, domnule Van de Camp. Acum, domnul Ertug, două minute. Eh. Bună dimineața și mulțumesc! Acele reduceri de 75% pentru mașini cu emisii zero sunt, reprezintă un sistem bun și e util. Și acel earmarking e bun. Domnule toți, ar fi bine dacă toate guvernele ar investi în școli și spitale, însă nu o fac. Și de aceea cred că acel earmarking e necesar și banii sunt investiți în infrastructură și nu în uh, apărare. Dar asta e o declarație politică. Și acum, întrebarea mea. Cea mai mare problemă, cred eu, în uh, Uniunea Europeană astăzi este că ne lipsește o comparație între diferite moduri de transport, comparația costurilor. Asta lipsește și asta se vede și în declarațiile dumneavoastră. Mi-am notat un lucru și e singura întrebare, nu am mai mult timp. Domnul Lebeda, de partea IRU, spune că aceste camioane acoperă 130% din costurile proprie. Domnul Lohman spune că doar 30% din costuri sunt acoperite. Așadar, unde e adevărul Vă rog mai repede, că nu am atât timp. Cred că există un punct de referință diferit. Am spus că noi plecăm de la cadrul eurovinietei actuale. Șosele acoperite de cadrul actual și costurile externe ale acestui cadru. Noi nu mergem dincolo de asta. Deci baza e diferită, domnul Toți. Foarte pe scurt, Cred că merită să ne uităm uh, în detaliu la ambele studii. Veți vedea că au ales metodologie diferită și asta a afectat uh, rezultatul. Deci vă invit să vă uitați mai cu atenție la studii. Și atunci ar trebui armonizată metodologia, da? Spune domnul Ertug. Asta ar trebui să facă comisia. Mulțumesc. Monsieur Ertug, la parole Mulțumim, domnule Ertug. Doamna Foster, acum 3 minute 30, vă rog. Um, thank you very much. Mulțumesc. Tot pentru domnul Todds. Nu sunteți de acord cu mine că e absolut logic. Dacă vrem să scoatem oamenii din mașini, trebuie să avem transport public bun, precum autobuze și autocare? Nu înțeleg de ce vrem să tratăm apoi autobuzele și autocarele care transportă foarte mulți oameni, să le tratăm la fel, să le penalizăm când obiectivul este de fapt să eliminăm autoturismele de pe șosele. Aceasta ar fi prima întrebare. Pentru că, de fapt, dorim să sporească transportul public. Domnul toți cadrul pentru autocare și autoboze este mai mare și există propuneri de liberalizare suplimentară, va fi chiar mai ușor să fie folosite acestea, să fie operate. Pe de altă parte, există și o propunere să ne asigurăm că plătească o taxă minimă. Iar ambele combinate fac sens. Și atunci, ce facem? Taxăm tocarele, până la urmă pasagerii plătesc și ideea transportului public e ca acele costuri să fie scăzute și să putem oferi uh, transport gratuit pentru bătrâni, copii și alte categorii. Eu cred că ar trebui să se țină cont de acest aspect. Nu trebuie să răspundeți. Mai departe, pentru domnul Lochman. Mie îmi plac trenurile. Cred că tuturor ne plac, de fapt. Și de ce sunteți așa de ostil acestui sistem. Multe țări nu putem avea căi ferate pentru fiecare oraș, fiecare, oraș, fiecare sat. Suntem de acord că trebuie să plătească pentru poluare. Și atunci, eu cred că dacă reducem dimensiunile camionelor și le taxăm, ajungem în cazuri extreme unde transportul de mărfuri devine foarte scump și până la urmă consumatorul plătește. Ne puteți spune ceva în acest sens? Și apoi mă voi referi și la colegul dumneavoastră. Dacă vorbiți de o subvenționare, ce se subvenționează? Infrastructura? Da, mă refer și la ce ați spus. E o diferență mare între cum funcționează căile ferate și o firmă de transport cu câteva tiruri. Nu cred că trebuie să intrăm în aceste detalii. Aș fi vrut să știu de ce ați luat acea abordare. De ce să vă asigurați că vor plăti? Da, încerc să ajung la acel punct, dar trebuie diferențiat între subvenționarea infrastructurii, care se aplică atât șoselor cât și căilor fate, și companiilor care acționează uh, pe uh, cele două uh, căi și care sunt uh, tratate la fel. Pentru căi ferate nu există subvenții pentru mărfurile transportate pe căi ferate. Pe șosele există taxe, deci nu avem să condiții comparabile. Dacă cerem penalizarea transportatorilor rotieri, atunci trebuie să spunem că companiile de căi ferate sunt penalizate cu taxe de acces pentru camioane? Prea bine. Mulțumim, doamne Foster și domnule Lockman. Acum îmi revine chiar mie pentru 3 minute și jumătate. O primă întrebare pentru domnul Toți. Credeți că e ușor și dacă da, cum putem face să identificăm și să cuantificăm anumite externalități, în special zgomotul și congestiile. Da, nu e ușor, dar cred că e fezabil și Comisia lucrează pe un manual al costurilor uh, externe, e o lungă tradiție aici și, da, eu cred că e fezabil. fezabil, dar nu prea știți exact cum. O întrebare pentru domnul Lebeda. Cum putem evita Sigur, din propunerile pentru Eurovinetă va apărea o creștere a costurilor cu transportul și atunci cum putem evita ca această creștere a taxei să nu Uh, taie direct din marjele pe care le realizează întreprinderile, din beneficiile, profiturile lor. Uh, previziunile recente arată că în transportul de mărfuri euro, uh, costurile cu eurovineta sunt transmise consumatorului final, adică dumneavoastră, eu, din cauza nivelului foarte scăzut al concurenței între diferitele moduri de transport. Nu putem spera la un model shift. Uh, costurile trec până la urmă la ultimul utilizator, președintele. Și asta nu afectează rentabilitatea întreprinderilor, ci afectează în mod direct costul final. Asta îmi spuneți? Pentru întreprinderile care pot să-și permită, da, pentru cele mai mici, într-adevăr, poate să aibă un oarecare impact asupra sănătăților financiare, ca să spun așa. O întrebare pentru domnul Dionel și domnul Benedetto. Vor putea răspunde unul după altul. Privilegiați interoperabilitatea și simplitatea sistemului sau deschiderea către concurență? Sau sunt ambele demersuri compatibile, iar dacă da, în ce fel? Da, sunt compatibile. Puteți avea un sistem interoperabil, dar și concurență și noi asta ne-am dorit de fapt să se întâmple. Totuși, trebuie știut că acest element are nevoie de doi jucători, uh, autostrada și furnizorul de servicii. Aici apare dificultatea. Sunt total de acord, cred că sunt compatibile. Trebuie să ținem cont de faptul că există parteneri și actori diferiți, există utilizatorii, concesionarii și furnizorii de servicii. Uh, relațiile între operatorii de infrastructură și întreprinderile care colectează Eurovineta aici intervine, deci concurența, înțeleg corect? Domnule Benedetto. Dal punto di vista... Din punctul de vedere al unui furnizor de servicii, pentru noi este relevant. Noi um, um, facem față concurenței în funcție de utilizatorul final, deci de entitatea pe care o alege utilizatorul final pentru a percepe taxa. Mulțumesc, doamna Chilonen, în 3 minute. On va la mettre en réserve, Madame Kilonen. O punem în rezervă pe doamna Kilonen, dacă revine în sală, și atunci îi dăm cuvântul domnului Kramer, trei minute. Frage an Lebeda, wenn... Domnule Lebeda, dacă vreți să acceptați autocarele, sunteți pentru acceptarea transportului de persoane să le acceptați și pe șine sau vreți să continuați această concurență neloială? I think this debate goes beyond, uh... Cred că această dezbatere, vorbim și de altceva, nu doar de infrastructură, vorbim de uh, carburanți, de tot cadrul de impozitare pentru a lua astfel de decizii. Pentru doamna Crid, Germania, prin aceste taxe, ajung 53 de miliarde, iar 70 și ceva de miliarde sunt costurile pentru șosele. Și dacă includem și ce spune Ministerul, sunt deci 20 de milioane diferență în fiecare an. Cum ați ajuns la aceste valori? Studiul e făcut de C. Delft și nu include costurile externe, pentru că, după părerea noastră, e prea multă incertitudine pe acele costuri. Domnul tot același drept pentru toți. Deci o reducere pentru mașini electrice se aplică și trenurilor electrice pentru că doar 50% din căile ferate în Europa sunt electrificate. Ar fi și acolo un bun exemplu, nu? Sunteți pentru concurență loială? Eu cred că avem o problemă cu emisiile de dioxid de carbon la camioane și nu avem pe piață camioane cu emisii zero sau electrice și ar trebui să uh, dăm încurajări, să dăm un semnal clar, astfel încât companiile să poată să investească în aceste vehicule. Și dacă vom ajunge la o anumită valoare a um, acestor tipuri de vehicule, atunci putem elimina asta. Earmarking doar pentru șosele ar accelera shift to rail ca principiu general sau nu? sunteți pentru earmarking pe șosele, așa cum fost făcuse Elveția, și ce facem cu căile ferate atunci? Sunt pentru earmarking pentru cele costuri directe, dar nu în ceea ce privește principiul poluatorul plătește. Pentru domnul Lebeda și doamna Crid, în Spania, avem situația că se construiesc autostrăzi care nu sunt folosite, pentru că pe autostrăzi există taxă. Se merge în continuare greu pe șoselele mici, vechi. Vreți ca în Elveția, ca taxele să fie pentru toate șoselele, toate mașinile, toate uh, autoturismele, ca să nu există o <clears throat> deviere a camioanelor pe șosele mici. Da, există acest risc al mutării traficului pe șosele mici netaxate. Noi credem că nu putem compara această taxă pentru cetățean cu taxă pentru companii mari pe căi ferate. S-ar putea înrăutăți situația multora care nu au altă opțiune. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Lundgren, spune președintele. Da. c'est Madame Seymour, c'est pas Monsieur. Îmi cer scuze, spune președinte, doamnă Seymour. Trei minute. Bună dimineața! E mai degrabă o declarație, nu o întrebare. Apreciez că în toate țările taxa rutieră e acceptabilă, dar în Marea Britanie am respins în mod repetat acest lucru. O, cea mai mare petiție din Marea Britanie, care a obținut 2 milioane de semnături, era tocmai pentru a nu avea nici un fel de taxă rutieră. Iată ce britanicii nu-și doresc taxare rutiere. Majoritatea consideră că plătesc deja mult prea mult și că ar exista un impact și asupra logisticii, asupra industriei. Producătorii de automobile au fost sub uh, presiune uriașă pentru a face schimbări, pentru a produce mașini mai curate și mai sigure. Uh, vânzările însă au scăzut în ce privește afacerile, camioanele, utilitarele trebuie să fie mai curate, mai uh, eficace, dar nu sunt disponibile astfel de uh, autovehicule. E bine, atunci de ce să penalizăm pe cei care le utilizează când ei nu au de ales atunci când utilizează un anumit tip de mașină? Banii obținuți trebuie să fie reinvestiți în infrastructură am respins, repet, în Marea Britanie mereu taxele rutiere și nu cred că ideile uh, formulate astăzi aduc vreun beneficiu celor care conduc mașini. Din punctul meu de vedere, uh, aceștia sfârșesc prin a plăti mult prea mult. Aveți vreo întrebare? Uh, pentru panel, întreabă președintele? Îmi pare rău, domnule președintele, a fost o declarație. Eu cred că ideile formulate astăzi nu sunt adaptabile pentru Marea Britanie. Mulțumim, doamnă Seymour. Acum are cuvântul doamnă Arno, tu trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările mele se adresează mai întâi domnului Lebeda și doamna Creed. V-am auzit vorbind de mai multe ori doamna Creed de principiul subsidiarității și domnul Lebeda pentru că, într-adevăr, Ați făcut o observație bună atunci când spuneați că tema principală e de a ști unde se duc banii și care e obiectivul unor taxe rutiere suplimentare. Vă reamintesc de asemenea că în Franța, deja cu ani în urmă, am instaurat vinieta care trebuia să fie un fond de solidaritate pentru vârstnici și până la urmă obiectivul a fost complet deturnat. Lucrurile mi se par însă complicate. Cum să reușim în această Uniune Europeană atât de complexă să avem o modalitate de taxare unică, pentru că fiecare stat membru, autostrăzile pot fi gratuite sau uh, cu plată, anumite state asigură prin impozite susținerea infrastructurilor, alții printr-o vinietă anuală și e, iată un fel de mix um, de surse de finanțare. Deci, după părerea dumneavoastră și foarte sincer, eu ce am înțeles e că dorim să creăm taxe, încă și mai multe taxe. Cum putem, deci, crea o sursă de uh, finanțare uniformizată fără a crea șocuri economice nefaste la care să mai adăugăm inegalități sau disparități, care deja există, reamintesc. Cui se adresează întrebarea? Domnului Lebeda și doamnei Crit. Vă rog. Mulțumesc. Cum am arătat și în prezentarea mea, Singurul interes al revizuirii Eurovinetei ar fi să ne asigurăm că măcar o parte a veniturilor sunt afectate infrastructurii și transportului rutier ca atare. Singura modalitate de a răspunde obiectivului de a face ca transportul să fie mai eficace și mai curat. Ca să-l completez pe scurt, în ce privește subsidiaritatea, da, e o temă importantă. Vom avea un studiu mai detaliat pe această temă, pe care în cursul lunii decembrie o să vi-l trimitem. În ce privește temeiul uh, juridic, credem că competența Uniunii Europene e a de a facilita călătoria cetățenilor dintr-o țară într-alta, deci ca sistemul să fie interoperabil și regulile să fie clare în ce privește protecția datelor și așa mai departe. Rolul Uniunii Europene nu e de a impune de sus în jos, ci de a oferi un cadru în care statele membre care doresc să poată trece la un tip de taxe adaptate uh, situațiilor naționale. Intervenție fără microfon. Președintele, îmi permit un comentariu. Într-adevăr, e cadrul acestei măsuri, e un cadru nu de aplicare, ci uh, un, uh, nu e practic vorba de o taxă pe care o creează Europa, ci fiecare stat membru. Însă abolirea uh, eurovinetei este o măsură practică. Uita, uh, George, c'est à vous. Domnul Bach, acum trei minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ich hätte eine Frage an Herrn... Äh, Eu am o întrebare pentru domnul Lebeda. Ați pledat pentru multe excepții și ați cerut și altor vorbitori să ceară același lucru. Eu vă întreb cum să funcționeze acel sistem, cum să fie corect și fără de discriminare dacă fiecare cere uh, exonerări. Mi se pare că principalele exonerări uh, se referă la transportul cu autobuzele și autocarele și apoi costurile cu congestiile în trafic. Încă o dată, v-aș trimite la examinarea unui cadru mult mai vast decât taxarea infrastructurii, să se țină seama de TVA, de mm, taxarea motorine a vehiculelor și cele două derogări, cele două excepții pe care le-am citat, mi se par că țin nu doar de o voință, de, de o voință politică, ci și de bun simț în ce privește costurile, congestia și uh, un transport mai verde. Următoarea întrebare pentru domnul Toți. Ați spus că ar trebui impozitate și uh, zgomotul și uh, blocajele. Credeți că asta ar simplifica lucrurile, ar elibera șoselele sau doar că costurile vor fi transferate utilizatorilor? If you, um, for, for noise, if you do not have, have a form of... Dacă nu diferențiem pentru uh, poluarea fonică, atunci da, se transferă costul celor care creează zgomotul. E diferit decât uh, diferențierea pe clase euro. Și a treia întrebare pentru domnul Donelis. Ați explicat diferitele niveluri, nivelul european, cel național sau local. Ați vorbit de impozitarea uh, autoturismelor mici. Ați putea detalia un pic această idee? Yes, uh, the main rule is the... Da, regula principală e taxarea la kilometru, e cel mai bun mod de a combina principiul utilizatorul plătește și poluatorul plătește. Însă, când vorbim de natura opțională a propunerilor, putem înțelege că există state care preferă ca în regiunile lor, din motive sensibile bine identificate, ca vehiculele personale să fie să nu fie taxate pe kilometru și să existe doar eurovinieta, deci pe timp. Este o opțiune. Dacă un stat membru dorește să o folosească, să o poată folosi, dar în principiu taxarea la kilometru e cea mai bună soluție pentru cele două principii pe care le susținem noi. Utilizatorul plătește și poluatorul primește. Mulțumim. Are cuvântul acum pentru două minute doamna Senalova. Pana Dionelisa, pana Benedetta. O întrebare pentru domnul Dionelis și domnul Benedetto, care ne-au spus că interval de 24 de luni pentru furnizorii de ETS nu e realist, dar totuși trebuie menținut un anumit termen. Și atunci v-aș întreba care anume, deoarece domnul Benedetto în prezentarea sa a vorbit doar de eliminarea acestui interval de 24 de luni. În același context v-aș întreba care e opinia dumneavoastră uh, în ce privește punerea în aplicare a inițiativelor prin uh, măsuri regionale. una răspuns. Nu știu cum să vă răspund în ce privește termenul, pentru că depinde dacă țara este gata să accepte furnizorul de servicii sau nu. Pe, țara, pe piață nu există foarte multă liberalizare și e clar că îți trebuie un business case foarte precis și bine pus la punct dacă vrei să intri pe piață. Piețele dovedesc că termenul este unul realist, de unde și nouă propunerea Comisiei. Haideți să uităm de asta. Totuși, trebuie înțeles și de-aia credem că abordarea pas cu pas e importantă. Haideți să fim de acord. Ce se întâmplă exact în stat și abia după aia mergem să vedem ce se întâmplă în regiune și la nivel paneuropean. Însă în 24 de luni am fi putut avea jucători pe piață care acoperă Irlanda și Creta și uh, am văzut că e nerealist Iată de ce, fără limitări în timp, ci pas cu pas să uh, implementăm aceste măsuri. Uh, Mulțumesc. Încă o întrebare. Se vorbește de condiții nediscriminatorii pentru furnizorii de servicii care trebuie rezolvate de organele de conciliere. Aveți experiență cu o astfel de instituție? the whole idea is now that Ideea este ca atunci, dacă suntem cu toții de acord, când adoptăm noua propunere, vom avea furnizori de servicii care acționează în regiuni anume și nu vor fi în mod convențional furnizori ETS, chiar dacă numim așa. Ei vor acoperi sectoare specifice de interes cu intenția ca pas cu pas să acopere întreaga Europa. Numele rămâne furnizor ETS, dar practic va fi vorba de un furnizor regional de ETS, în speranța că până la urmă vom obține un sistem uh, pan-european. Președintele, mulțumesc. Ai dăm cuvântul acum doamnei Foster pentru trei minute. Thank you, Chairman. Um, this is just a, um... Mulțumesc. O întrebare pentru doamna Creed. Eu cred că propunerea privind taxele rutiere trebuie luată în serios și trebuie să ne gândim și dacă respectă principiul subsidiarității. Credeți că E nevoie de acțiune la nivel european ca să rezolvăm probleme precum uh, aglomerația în trafic sau că e vorba despre probleme locale și atunci statele membre trebuie să fie singurele competente pentru a le rezolva. Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. N-am vorbit despre costurile externe. Dacă doriți să citiți această parte a studiului, uh, studiul este disponibil la ieșirea din seară În ce privește congestia în trafic, eu cred că uh, Uh, cea mai bună soluție nu este să ai o taxă rutieră sau, mă rog, o taxă pentru zonele aglomerate și să reinvestești în transportul public. Nu. Trebuie să te gândești care sunt motivele pentru care există această aglomerație în trafic. Nu e același lucru aglomerația în trafic în Londra cu cea din alte orașe sau aglomerația în trafic dimineața când toată lumea stă duce la serviciu sau își duce copiii la școală. Deci trebuie să ne uităm și la alte opțiuni, să avem, de exemplu, multimodalitate mai rapidă, vacanțe diferite în funcție de regiuni, programe flexibile de lucru și așa mai departe. Continui cu dumneavoastră. Nu sunteți de acord cu mine că există o lipsă totală de recunoaștere în această propunere a faptului că oamenii din zonele rurale nu au cum să se comporte la fel cu cei din zonele urbane. Uh, în uh, zonele rurale nu prea ai transport public și atunci n-ai de ales, trebuie să folosești drumurile. De aceea eu cred că există o adevărată lipsă de recunoaștere a specificităților celor care trăiesc în zonele rurale, pentru că ei vor fi penalizați pentru că nu au de ales. Trebuie să folosească propriile vehicule și să folosească infrastructura rutieră. Da, sunt complet de acord. Mulți oameni așa vor simți pentru că cheltuielile cu mașina sunt mari uh, într-o gospodărie și dacă nu au altă alternativă, îi va costa și mai mult. Nu numai că uh, uh ei n-au de ales, uh, nu există o altă formă de mobilitate și atunci mm, eu cred că <coughs> nu trebuie să găsim vreun pe spășitor, nici să opunem diferitele modalități de transport între ele, ci să găsim o soluție. Întrebare cu da sau nu. Se spune că uh, nu vor exista aceleași limitări pentru șoferii străini de autobuze și uh, autocare uh, pentru că um, știm că există anumite scutiri. Există o problemă și cu uh, Germania și hotărârea guvernului german. <laughs> e greu să răspund cu da sau nu. Da sau nu. Această, uh, orice schemă națională nu trebuie să discrimineze utilizatorii străini. Uh, Domnul care are acum cuvântul pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Am să continui cu doamna Grid. Nu sunteți de acord cu mine că impactul lipsei de operabilitate atât pentru uh, companii și faptul că există diferite taxe în funcție de uh, țări e o problemă? Da, dar e foarte greu să compari sisteme uh, pentru că dintre, dintre țările diferite, pentru că fiecare sistem uh, se adaptează operatorilor care îl folosesc. Deci am putea să obținem interoperabilitate fără această propunere legislativă, indiferent de amendamentele și modificările care vor fi făcute? Credeți că există o altă opțiune? Și care ar fi această opțiune ca să obținem totuși această interoperabilitate? Păstrați cadrul și tăiați uh, uh, discriminările. Există deja o serie de măsuri care nu sunt discriminatorii. Faceți în așa fel încât schema să fie ușor de folosit și să fie o adevărat interoperabilă. Dar acest lucru are de-a face cu ce ați spus dumneavoastră. Ați spus că nu poți să obligi statele să redirigeze banii și în cadrul actual este insuficient. Sau nu sunteți de acord cu mine? Ce este insuficient? Finanțarea sau interoperabilitatea? Interoperabilitatea și întrebarea este dacă noi, fără această propunere uh, a Comisiei, am putea să atingem obiectivul da sau nu. Dacă creați condițiile și o standardizare a sistemelor, da, am putea să ne asigurăm că atunci când este pus în aplicare aveți un nivel acceptabil de interoperabilitate pentru cetățeni, fără a uh, a găsi o contrapondere pentru uh, taxele rutiere. Mulțumesc! Acum uh, vă dau din nou cuvântul. Ați avut deja trei minute și... Doamna Chilenen. Și după aceea veți mai avea dreptul eventual la trei minute. Da. Eu trebuia să fiu la INTA, la vot, îmi pare rău. Aș vrea să vorbesc despre sistemele interoperabile Știm cu toții că există sisteme bazate pe timp, sisteme bazate pe distanță. Credeți că din punct de vedere tehnologic am putea să găsim o soluție pentru punctele de, uh, de trecere a frontierei? Să facem ceva, dar să nu, să nu obligăm statele membre să-și schimbe sistemele de plată și să avem un sistem uh, la nivel european. O altă întrebare despre felul în care sunt folosiți banii la nivel uh, european, banii colectați din taxele rutiere. Au existat întrebări legate de pachetul rutier și anume că am putea să folosim acești bani pentru a construi parcări, uh, locuri de odihnă pentru șoferi. Ce părere aveți? Alors, Dumneavoastră tocmai ați sosit, dar, dar ar trebui să ne spuneți pentru cine sunt întrebările dumneavoastră. Cred că prima întrebare poate să se adreseze operatorilor, domnii Benedetto și uh, Diatolis, și pentru cea de-a doua și a treia întrebare, uh, putem să cerem uh, Iru să răspundă. Domnul Benedetto, vă rog să începeți. Foarte bine, eu cred că e mai degrabă o, o problemă tehnologică, dacă vrem să avem interoperabilitate. Noi avem diferite metode de a calcula tariful uh, per kilometru uh, în funcție de timpul uh, necesar pentru traseul respectiv Tehnologia satelitară ar permite să avem în toată Europa o singură tehnologie și atunci acest sistem de încasare a plăților ar fi unul și același peste tot. Domnul Dionelis, ca să adaug ceva, tehnologia poate să ne permită orice, putem să avem interoperabilitate peste tot în Europa, dar costul trebuie avut în vedere și dacă costurile sunt prea ridicate, atunci uh, operatorii nu îl vor adopta. Dacă începem cu interoperabilitatea între două state, avem un cost. Dacă mai adaugi un stat, va fi și mai scump. interoperabilitatea are un cost și acest lucru nu trebuie uitat. Mulțumesc pentru a doua întrebare cu privire la infrastructura pentru parcări și uh, locuri sigure, de odihnă, cred că reprezentantul IRU este interlocutorul potrivit. Da, să folosim acești bani pentru a finanța parcări pe autostrăzi care să fie sigure și bine echipate. Noi suntem uh, uh, pentru. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc. Vom reveni la dumneavoastră, doamna Chilonen, ca să vă mai dăm dreptul să puneți trei întrebări. Acum suntem cu doamna Dalunde. Trei minute. Domnul Dalunde, mulțumesc, domnule președinte. Poate că ar trebui să provocăm ideea socialismului pe drum și să acceptăm ideea capitalismului pe drumuri. Cei care folosesc drumurile trebuie să plătească și cei care poluează trebuie să plătească. Trebuie să internalizăm costurile externe în funcție de ideea liberală, poluatorul plătește. Taxa rutieră bazată pe numărul de kilometri trebuie folosită pentru a reduce uh, poluarea și ar trebui să existe și un sistem de bonus-malus. De exemplu, dacă există un autovehicul mai ecologic, să se acorde un bonus finanțat din malusul pe care îl vor plăti autovehiculele cu performanțe ecologice mai proaste. Care este uh, avantajul de a păstra un model sovietic care creează poluare pe termen lung și uh, aglomerație în trafic? Când am putea să avem un sistem modernizat cu uh, taxe plătite de toată lumea? Pentru cine este întrebarea? Pentru toți cei care sunt sceptici și nu, mai, nu vor uh, uh moduri multimodale de transport. Cine se simte vizat? Uh, da, e pentru mine această întrebare. Nu cred că vă doriți o societate în Europa unde nu mai poți să te deplasezi cum vrei. <clears throat> Dacă uh, internalizați costurile externe, atunci trebuie să tratați fiecare uh, mod de transport diferit pentru că ne credem că mașinile deja sunt foarte uh, taxate, există tot felul de impozite legate de um, o mașină și atunci ce înseamnă acest nivel mare de taxare? Da, mulțumesc, sunt de acord cu ce a spus uh, antevorbitoarea, aș vrea să mai adaug ceva. Trebuie să fim foarte prudenți când luăm hotărâri uh, în legătură cu ce e ecologic și ce nu e. vehicule cu emisii zero, un vehicul electric uh, Uh, ideea preconcepută este că e un vehicul curat. Dar cum produce electricitatea? Dacă este produsă 100% din cărbune, mai poți să spui că acest autovehicul este curat? Iată, o întrebare pe care vă pun eu. So, uh, my second question is... A doua mea întrebare este, guvernul suedez acum a ajuns în etapa finală de a pregăti o propunere pentru o taxă bazată pe kilometrii parcurși care să uh, dea rezultate în ce privește protecția climatului. Cum credeți că ar trebui pusă în aplicare în Suedia această legislație ca să favorizăm interoperabilitatea pe viitor? Da, mai întâi trebuie să faci o distinție între cele două principii. Utilizatorul plătește și poluatorul plătește. Utilizatorul plătește <clears throat> trebuie acoperită, deci o parte din venituri uh, și apoi o parte din costuri. Cealaltă parte legată de uh, externalizare trebuie să fie hotărâtă în funcție de stat. Uh, ce procent doriți acoperit și unde veți folosi veniturile din această internalizare a costurilor? Merci beaucoup. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Iuto pentru două minute și jumătate. Vă dau cuvântul. Da. Am o întrebare pentru domnul Toți în ceea ce privește uh, taxele rutiere. Am spus că acestea nu trebuie neapărat investite în sectorul transporturilor, ci pot să fie folosite și pentru alte scopuri, spitale, școli uh, și așa mai departe. Deci, de altfel, uh, dacă cerem o mărire a taxei rutiere, nu trebuie musai să facem ceva ca să protejăm mediul într-o mai mare măsură. Și atunci, uh, cum putem să atingem acest obiectiv de a proteja mediul înconjurător prin acest tip de abordare? În plus, aș vrea să vă întreb ce părere aveți în general despre despre acest, această nouă tehnologie și apropo de cum se va aplica autocarelor. În ceea ce privește uh, această redirijare a uh, veniturilor, în mod normal, o parte din aceste venituri se întoarce către sectorul rutier. De, am văzut acest lucru în Belgia. O parte din venituri uh, s-a întors către industria camioanelor sau către uh, menținerea acestora, dar nu știu dacă acest lucru trebuie să devină obligatoriu la nivel european. Nu cred că este necesar și nici posibil. Am mai avut această discuție cu alte ocazii. A doua întrebare? Ce credeți despre acest markup? Îmi pare rău că nu înțeleg întrebarea. The markup. Yeah, sorry. Le i costi Costurile de mărire. Cum ar trebui să le aplicăm? Va trebui să discutăm în bilateral. Invece deci, volevo... Se, se avevo... Mai am timp? Nu? Mai aveți 20 de secunde. Vorbeam să vorbesc cu domnul Benedetto. Apropo de ce a spus de tehnologia satelitară. De ce nu începem încă de pe acum să o folosim și vreți să amânăm uh, această aplicare pentru că asta ar presupune costuri suplimentare, nu? Deoarece, dacă o facem de azi pe mâine, ar costa foarte mult. Pentru că tehnologia satelitară este de 10 ori mai scumpă, dar e adevărat că mașinile sunt din ce în ce mai conectate și cred că destul de repede vom folosi doar tehnologia satelitară. Mulțumesc, doamna Arnotu, două minute și jumătate. Les collègues ici que la fel ca mulți colegi, mă gândesc că ameliorarea multor infrastructuri, inclusiv rutiere, ar trebui să fie o prioritate, respectând, desigur, principiul subsidiarității. Domnule Riche, sunt mai puțin optimistă decât dumneavoastră. Eu continui să văd în spatele acestor lucruri. Esențial anume că cineva trebuie să plătească, nu știm cine, nu știm cum, dar știm exact unde vor merge profiturile. Tare mă tem că, iarăși, vor plăti tot contribuabilii automobiliști în special, fie francezi sau europeni. Aș veni cu o întrebare. Aș vrea ca domnul Dioneli să mă liniștească. Doar dacă am înțeles eu greșit, mi s-a părut că l-am auzit spunând că trebuie dezvoltat sistemul european de eh, taxare electronică ca să știm exact cine, unde, cât datorează, cui. Ori eu aici cred că există riscuri majore la nivelul protecției datelor personale clar. Mă puteți liniști, vă rog? Actually, actually I said... I-am spus, de fapt, uh, opozit, uh, invers. I-am spus că avem viziunea politică pentru a ajunge unde ați spus dumneavoastră, dar realitatea și situația de astăzi arată că trebuie să mergem pas cu pas. Începem cu regiuni mici, să vedem uh, cum funcționează această interoperabilitate în regiune, care sunt problemele care ar putea apărea, toate aceste elemente legate de spațiul privat, cine sunt jucătorii de pe piață și pas cu pas trecem la nivel pan-european. Asta am spus. Știm viziunea, toată lumea ar, trebui, ar dori să aibă o situație pan-europeană acum, dar e prea de vreme acum și aduce cu sine prea multe riscuri. Step by step. Am înțeles asta pas cu pas, step by step. Da, asta e ca să ajungem undeva sus, în capul scării. Eu continui să cred că există totuși niște ris- riscuri. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Arnutu. Domnul Wim van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Una din întrebările importante, când va fi Europa pregătită pentru toate acestea? Și adresez întrebarea tuturor celor cinci experți. Cum evaluați dumneavoastră posibilul și când va fi realizabil acesta? Aș începe cu domnul Benedetto. Credo sia un tema di bilancio Eu cred că e important să găsim un echilibru între costurile pentru operator și disponibilitatea utilizatorilor, dar nu vă pot da un calendar. Revin la abordarea pas cu pas în funcție de nevoile statelor membre și să ne asigurăm că există interoperabilitatea sistemelor pe măsură ce sunt introduse. Știm că există în Suedia, urmează Germania. Toate aceste sisteme trebuie să aibă mai multă interoperabilitate pas cu pas și să fie ușor de folosit, sigur, respectând protejarea datelor. Eu cred că principalul obiectiv ar trebui să fie o concurență loială între furnizorii naționali de astfel de sisteme de taxare și cei care sunt gata să ofere sisteme EETS și să le ofere oriunde, peste tot, în toate zonele taxate. Odată ce există competiție liberă și elimin toate obstacolele, piețele vor permite progresul. Din partea căilor ferate? Da, susțin principiul interoperabilității care trebuie implementat, asta e sigur, și corectitudinea acestor scheme de taxare între toate tipurile de uh, moduri de transport. Da, sigur. Noi, ca organizație de mediu, avem ca obiectiv să mergem spre o mai mare internalizare a costurilor externe. A trecut mult timp din anii 90 încoace și cred că fiecare uh, revizuire a directivei Eurovinete a dat un impuls, dar mai e departe, mai e mult de mers și nici această variantă nu e încă perfectă. E o muncă, o desfășurare. Să vă spun cum vedem noi lucrurile. Transport este geografie, de fapt. Începem cu prima regiune, să spunem. Portugalia, Spania, Franța le dăm interoperabilitatea lor. Și în paralel mergem la alte regiune, să zicem Germania, Belgia, Italia, Austria. Altă interoperabilitate regională. Apoi mergem în Europa de Est, în Balcani și avem trei interoperabilități uh, geografice. Și când funcționează în regulă, cum trebuie, atunci următorul pas va fi această interconectare deci ajung la interoperabilitatea europeană. Va dura, dar să le vedem întâi pe cele regionale. Deci la ce an vă gândiți? Pe, cam pe când? Și eu sunt pentru, dar când? Când apar interoperabilitățile regionale, putem spera la una europeană. Dar spuneți-mi un an. Intervenție fără microfon. Președintele, mulțumim. Domnul caput acum trei minute. Grazie. Io cercherò di eh, evitare domande già, già... Voi încerca să evit să adresez întrebări care au fost adresate deja. Și am o întrebare pentru domnul dr. Benedetto. E vorba de Uh, numărul de matriculare, sistemul numelor de matriculare electronice. Un astfel de sistem electronic ar putea fi folosit pentru recunoașterea vehiculelor ca formă alternativă. Și această tehnologie a numărilor de înmatriculare ar fi un element complementar și am putea colecta astfel taxa de drum. Acolo însă unde a fost folosit pe bază exclusivă nu a dat rezultate prea bune și atunci întrebarea mea, dacă vorbim de acest profil al interoperabilității și eficiența încasării taxelor, ce părere aveți despre folosirea exclusivă a unui astfel de sistem cu numere de matriculare electronice, dar cum ar fi să-l folosim complementar? Vă las să răspundeți această acest sistem e unul complementar, unul de backup, care ne permite să identificăm numere de înmatriculare. Asta în cazul în care au fost erori de citire. Avem o eficiență foarte mare a cititoarelor. dar sistemul electronic nu a, găs- nu a reușit să ajungă la valori uh, bune. Asta pentru că când uh, sunt multe mașini pe șosele, e dificil să citești numerele de înmatriculare. Când sunt mai puține, atunci funcționează. Dar nu știu de ce să investim în acest domeniu, pentru că ar fi mai puțin acceptat de către transportatori. Deci, utilizare complementară, da? Împreună cu alte tehnologii. Da, ceea ce privește videotehnologia, da. Cealaltă întrebare pentru domnul Todd. unele dintre aceste aspecte ale întrebării mele au fost menționate deja de antevorbitori. E vorba de stabilirea prețurilor, dat fiind impactul asupra mediului. Aș dori să mă refer la un aspect specific care are implicații pe partea de transparență și comunicarea cu utilizatori, cu consumatori. aș dori să înțeleg dacă sunteți de acord că dacă nu îmbunătățim comunicarea cu utilizatorii finali, explicând cum stabilim aceste prețuri, luând în calcul toți factorii care influențează aceasta, dacă nu facem acest lucru, va fi foarte dificil să aducem o modificare fundamentală în aceste moduri de transport. Sunt întru totul de acord și cred că exemplul diferențierii claselor euro e un exemplu bun, un sistem clar care a ajutat să îmbunătățească numărul de uh, autoturisme cu Euro 6. Și dacă diferențiem pe dioxid de emisii de dioxid de carbon, sistemul trebuie să fie cel puțin la fel de clar sau cât de clar putință. Parole est à moi-même. Președintele, în acord cuvântul și mie pentru un minut și jumătate cu întrebare către domnul Lohman. Dacă susțineți earmarking-ul, locarea specifică, vă gândiți și la o, o porțiune transmodală, atunci cum înțelegeți acest tip de măsură și ce proporție ar fi rezonabilă pentru dumneavoastră să se reîntoarcă în infrastructură? I believe what I said already under the e-mark. Așa cum am spus mai devreme, la redirijarea veniturilor, ar trebui să revenim la principiul cu includerea costurilor, cum avem și pe căi ferate. Iar în ceea ce privește acel markup, ar fi dificil și majorările ar putea fi folosite pentru dezvoltarea de moduri de transport uh, curate. Iar uh, pe sistemul poluatorul plătește, acolo ar trebui internalizate societății. Cât doriți ca din 100 de uh, earmarks să fie transmondale? Afraid I don't have any precise... Din păcate nu am cifre concrete Asta ar trebui stabilit la nivel național. Bine. Pe scurt, nu există răspuns, spune președintele. Atunci, domnul Vin Van de Camp, care a moștenit încă trei minute PP, nu, mulțumesc. Păi atunci câștigăm timp. Revin la doamna Kilonen, care mai are trei minute. Vă rog. Thank you, Chair dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. O întrebare pentru doamna expertă. Care ar fi soluția dumneavoastră dacă am putea începe de la zero cu acest uh, sistem de taxare traficului? Da. Dacă s-ar începe de la zero, ar trebui să țină cont de nevoi și circunstanțe naționale, deci îmi cere subsidiaritate. Un lucru pe care noi îl considerăm dificil ca Asociația Conducătorilor Auto e destul de ciudat că la fiecare câțiva ani alt tip de mașină, de motor e considerat uh, curat și suntem împinși într-o parte într-alta și apoi se constată că, iată, nu era curat de fapt și suntem împinși în altă parte, spre căi ferate, spre camioane și așa mai departe. Se schimbă mult uh, datele. Ce e cel mai curat astăzi nu va mai fi curat mâine. Mai mult decât atât, utilizatorii constată că nu există variante perfect pozitive sau complet negative. Iar uh, vehiculele electrice nu sunt cele mai eficiente pe distanțe lungi de viteză mare. Trebuie să ne asigurăm că se pot adapta și că se ating obiectivele puse. Nu știm dacă guvernele reușesc să-și atingă obiectivele pe care și le pun. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă Dominic, e mai mult decât suficient pentru mine. Très bien, bah, merci beaucoup. Prea bine, mulțumim foarte mult. Și acum îi dau cuvântul doamnei Grapini, două minute. Mulțumesc mult, domnule președinte. Foarte scurt și vreau să-mi răspundeți la fel de scurt. V-ați contrazis. Unii doriți uh, vignete, alții doriți să le scoateți. Unii doriți subsidiaritate, alții nu. Trei întrebări pentru trei persoane. Doamna Crid, ați criticat uh, modul de taxare care este propunerea concretă a dumneavoastră pentru o taxare echitabilă? pentru iru ce propuneți ca să se întoarcă taxele ați criticat că taxele și sunt de acord cu dumneavoastră nu se întorc în investiții în infrastructură ce propuneți concret ca să știm și noi ce să facem? și domnul Toți, la... ați spus că este foarte ieftin să ai o mașină electrică vreau să vă întreb aveți un studiu de impact și dacă da dați ni l pentru că nu știu dacă v ați gândit că lipsește infrastructură de alimentare că nu e vorba numai de cumpărarea autoturismului ce fac zonele sărace ce fac zonele de rurale. vă mulțumesc. We're starting, <laughs> sorry. Uh, yes, uh, taxation with... Eu sunt împotriva spune că vinietele nu Uh, nu sunt calea cea bună. Multe elemente depind de utilizare. Haideți să ne bazăm pe fapte, să vedem care e tehnologia cea mai curată și nu alegeți un campion care astăzi sunt vehicule electrice și mâine va fi altceva și să, ne, să fie potrivit pieței naționale. Cât privește vehiculele electrice, am spus că dacă conduci un astfel de autoturism electric și mergi pe uh, curent și nu pe carburant, e mult mai ieftin de utilizat. Iar pe viitor vom avea tot mai multe vehicule electrice, da? Intervenție fără microfon în sală. Pare, da? Cum uh, propuneți să se întoarcă banii la investiții? Pentru că ați criticat că banii nu se întorc la investiții. Cred că domnul Toț a spus acest lucru. Și care e soluția? Cum propuneți? taxare, bineînțeles. I think, I think the, the wider point is that each... Ideea este că fiecare stat membru va avea alte priorități. Dacă ai un miliard de venituri din taxe de, de la partea camionului, pot folo, poți folosi asta pentru a reduce costurile cu mâna de lucru, dacă ai costuri mari uh, de muncă, sau investi în altceva. Dar statele membre trebuie să ia această decizie. Președintele, e frustrant, dar așa este, trebuie înțeles că întrebarea a fost foarte largă. Domnul Liberatski, pentru a conchide, două minute. Jestem Mulțumesc. Sunt impresionat de ce a spus doamna Cred. Și m-a inspirat să pun alte întrebări. Eu am înțeles așa. Ce înseamnă documentul comisiei, de fapt? Trebuie să adăugăm presiune suplimentară pe cetățeni și pe companii și Comisia nu pare interesată de ceea ce se întâmplă cu taxele. Sunt taxe foarte mari, ați spus. Fiecare stat membru face ce vrea. Am înțeles bine? Yes, that's exactly that, although I do... Da, asta am spus. N-am spus companii, am spus doar cetățeni. Dar da, e o sarcină mare pentru cetățeni. Germania s-a calculat că costul pe kilometru va fi 10,8 cenți, spre deosebire de alte sisteme care sunt complet diferite astăzi. Mulțumesc. Deci ar trebui să fim precauți față de acest pachet. Pentru domnul Benedetto, acest sistem de taxare ar putea fi el interesant dacă, de exemplu, intră mașinile între 6 jumate și 9 dimineața. Și atunci să fie de trei ori mai scump. Și apoi să trece la un alt sistem mai ieftin, la o altă taxă mai ieftină după orele de vârf. Ne-am putea închipui un astfel de sistem? Da, există diferite experiențe de acest tip uh, în Europa și noi, ca și furnizori de servicii, am fi de acord să adoptăm această modalitate. Mulțumesc. Și o a treia întrebare, tot pentru domnul Benedetto. S-a spus că de fapt sunteți încasatori. Clientul să plătească. Așa este? E un po' più complicato. E mai complicat, în sensul că noi încasăm bani de la clienții care uh, datorează bani concesionarilor. Pentru unii clienți ne asumăm chiar riscul de a le acorda credit, însă în ce privește vehiculele grele, uh, avem diferite formule uh, de credit, de perioade de facturare mai lungi, perioade de plată mai lungi. Deci, oricum, noi suntem într-un circuit de plăți Mulțumim intervențiile deputaților și, deputaților și întrebările S-au încheiat. Acum dau cuvântul pentru trei minute domnului Liejoan din partea Comisiei Europene, care reprezintă DGMUV, să ne ofere și opiniile dumnealui. trei minute, domnule Liejoan, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Un comentariu general. Impresia mea e mai degrabă una pozitivă. Reacțiile din această dimineață, cred că multă lume e de acord că taxarea rutieră, directiva Eurovinetă, are și stimulente importante tocmai pentru a reduce emisiile de CO2, un instrument puternic, deci, pentru a combate schimbarea climatică de asemenea asupra interoperabilității uh, taxării rutiere, faimosul EETS și am auzit din partea industriei care e nevoia de a avea uh, proceduri clare de certificare a furnizorilor, uh, mai multă standardizare, uniformitate. Pe scurt, trei argumente. Eliminarea progresivă a, euro- a vinietei. Cred că suntem de acord, e și propunerea comisiei aceasta, susținută de mulți în această dimineață, Nu e niciun secret că în prima discuție cu statele membre, acestea sunt mai degrabă rezervate deocamdată, doresc să uh, uh, păstreze posibilitatea de a alege pe teritoriul lor dacă utilizează o vinietă sau altă, un alt tip de taxare. Însă negocierile abia se deschid. În al doilea rând, ce privește autocarele, autobuzele. Uh, am notat rezervele exprimate. Cred că raportorul pentru directiva Eurovineta a, a, a avut un argument uh, important. Și autocarele, și autocarele utilizează infrastructura. Deci nu se justifică o exonerare a autocarelor, pentru că utilizează infrastructurile. Înseamnă asta că mm, Comisia Europeană e în împotriva transportului cu autocarul? Nu, e un transport public și trebuie să-l uh, favorizăm. Dar am să mă refer și la pachetul Mobilitate 2, adoptat pe 8 noiembrie, care propune deschiderea pieței pentru autobuze și autocare pentru a deschide oportunități acestui sector. Asta nu înseamnă că ele vor fi derogate de la plata taxelor rutiere. În fine, ultimul punct, alocarea veniturilor. În mod evident, e un subiect foarte uh, delicat, dar, cum vă imaginați, uh, pentru statele membre e un principiu foarte important, acela al acceptării taxelor de către utilizatori. Noi am propus deja o alocare obligatorie a profitului din taxe înapoi în transport, dar statele membre nu au acceptat acest lucru. Avem o recomandare în acest sens în directiva Eurovinieta și în viitor va trebui să impunem măcar un anumit nivel de transparență în utilizarea acestor venituri printr-un reporting eventual din partea statelor membre. Dar înțelegem cât de delicat este acest subiect pentru statele membre. Deci sperăm ca și aici să obținem o susținere largă a Parlamentului. Iată observațiile și concluziile mele. Aș dori să mulțumesc paneliștilor pentru prezentările lor foarte interesante. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Lieja. Mulțumesc panelului nostru de experți pentru participare pentru răbdare și pentru capacitatea de răspunde la întrebări. Cred că a fost o dezbatere interesantă, o primă dezbatere. Raportorul și raportorii din umbră vor învăța multe cu siguranță din această um, dezbatere. Acum, așa cum știți, suntem în săptămâna euroafricană, există multe întâlniri și dezbateri care animă Parlamentul nostru în uh, acest cadru și tocmai de aceea s-a dorit ca fiecare comisie parlamentară să participe la această dezbatere euroafricană și iată în acest cadru vă rog să ieșiți din sală umblând în mâini dacă se poate. Uh, iar uh, noi propunem acest schimb de opinii privind Africa și sectorul aviației, tocmai pentru că sectorul aviatic a avut de suferit în Africa și încercăm să aflăm care e situația actuală. Domnul Peter Bombe de la DGMU din partea Comisiei Europene și domnul Luc Tigat de la EASA ne vor uh, face o prezentare. Excuse me. Merci de, merci, merci de bien vouloir sortir. Euh. Vă rog să părăsiți sala pe cât posibil în liniște. E ceva de groază. Des moments que nous avons Marianne sur place pour la... Din moment ce Marian e cu noi în sală pentru aviație, totul e în regulă. Ei bine, am să-i dau cuvântul domnului Bombe pe această temă a viaței comerciale în Africa, aveți cuvântul în numele Comisiei Europene de GEMUV. Ok. Thank you very much, Mr. Chairman, and uh, good morning still. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Ne bucurăm în cadrul săptămânii euroafricane aici în Parlamentul European, s-a considerat oportun să avem un schimb de opinii despre aviația în Africa. Mi s-a părut util să ne concentrăm pe aviația africană și măsurile de siguranță ale aviației, Pentru că cea mai importantă infrastructură în aviație nu sunt uh, nici măcar pistele, nici terminalele, ci infrastructura cea mai importantă în aviație e cea care ține de siguranță. Și mă bucur să pot spune câte ceva despre acest uh, subiect uh, în ce privește continentul african. Iată o scurtă prezentare introductivă împreună cu colegii de la EASA, care și ei au fost foarte activi în Africa. Eu am onoarea să prezidez Comisia pentru Siguranța Aviatică și în acest cadru e o coincidență. Până ieri seară eram în Nigeria, la Abuja, o țară fascinantă în Nigeria, și am participat la tocmai la o conferință despre siguranța aviației africane. Iată, ce multă lume acordă importanță Africii. V-aș reaminti cei trei piloni ai acțiunii noastre, instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a monitoriza siguranța aviatică peste tot, dar și în Africa. De cu câțiva ani avem așa numit proiectul Sistem de Autorizare TCO, monitorizat prin EASA. Al doilea pilon e ceea ce numim sistemul SAFA, un sistem de verificări standardizate în toată Europa, care prezintă avantajul că atunci când un avion când un avion este verificat la Bratislava, acest lucru se face exact la fel cum se face la Barcelona sau la Helsinki. Dacă acel avion vine într-un alt stat membru sau dintr-un dintr stat terț, nu contează, verificările se fac exact la fel. Și e vorba de cantități impresionante de informații la nivelul UE uh, asupra felului în care transportatorii efectuează analizele lor. Nu că ar trebui să ne lăudăm, dar trebuie totuși să fim mândri la nivel european. Uh, avem cel mai înalt standard din lume uh, în aceste verificări și multe țări abordează Europa pentru a vedea uh, dacă nu cumva ar putea utiliza același sistem. sistem. Lucru posibil pentru că am întrevăzut ca țările care au un sistem de evaluare dezvoltat să poată intra în contact cu Europa și să, să poată utiliza sistemul european în țările lor. Și încercăm să ne asigurăm că peste tot în lume putem uh, monitoriza siguranța aviatică. Încă nu există o țară africană care să facă parte din familia SAFA, dar uh, pe agenda EASA e un element foarte important și susținem uh, aceste verificări la sol. Acum, în ce privește instrumentarul, în ce privește uh, siguranța aviatică la nivel internațional, după cum știți, lista neagră a UE, sigur vrem să o transformăm într-o listă pozitivă, mai degrabă numind-o lista siguranței aviatice. Uh, ne bucurăm ori de câte ori ne putem prezenta munca, obținând susținerea dumneavoastră. Și iată, deci doar trei instrumente care, credem noi, fac parte din același instrumentar, iar una din sarcinile noastre este de a ne asigura că aceste trei instrumente, TCO, SAFA și eh, lista de siguranță, oferă un maxim de siguranță uh, echivalent cu valoarea uh, banilor plătiți în acest sector. Acum, care poziția Africii pe această listă asigurată, safety list? Sigur că Africa e mult mai prezentă pe această listă neagră comparativ cu alte regiuni, ceea ce oglindește faptul că acum câțiva ani siguranța viaței în Africa era foarte problematică și am să încerc să explic ce am făcut împreună cu partenerii noștri africani pentru ca Treptat să ameliorăm situația. Ei sigur nu au ajuns încă la nivelul dorit, încă sunt multe prezențe pe lista neagră, dar veți vedea că treptat lucrurile se schimbă, mai ales în uh, acele țări în care autoritățile din sectorul aviației au posibilitatea să-și deruleze activitatea. Adică această autoritate poate efectua în mod independent controlele și verificările necesare. Ori, independența acestor autorități în Africa nu e un lucru care vine de la sine. Și apoi, mă, mijloacele de care despun aceste autorități trebuie să fie suficiente pentru a-și face treaba transportatorii adesea sunt mult mai bogați decât autoritățile, dar autoritățile sunt cele care trebuie să monitorizeze situația siguranței pe care o oferă transportatorii. Vă dau exemplul Nigeriei. Am avut indicații că acolo există probleme. Uh, dar aveam nevoie de un transportator nigerian pe listă și atunci uh, toată lumea s-a trezit. Transportatorii au început să investească mai mult în măsurile de siguranță. Cifrele le aveți uh, pe ecran și puteți constata că Africa încă este cea mai reprezentată pe listă. Apoi, transportatorii există doi transportatori individuali care s-au adăugat recent, Air Zimbabwe, din Zimbabwe, desigur, și Mediu din Nigeria, care au fost pus pe uh, safety list, tocmai pentru că EASA a refuzat autoritățile TCO. Dacă un transportator dintr-o țară terță solicită de la EASA o autorizare TCO. Această cerere este evaluată de EASA, iar dacă din motive de siguranță și nu administrative EASA refuză această autorizare, atunci intervine o invitație automată a acestui transportator în fața Comisiei de Specialitate, urmând ca numele companiei să figureze pe listă. Care e elementul pozitiv aici? Adesea e un semnal de alarmă și e ceea ce trezește autoritățile, guvernele uh, la realitate. Își dau atunci seama că e nevoie de să facă ceva în vederea siguranței. Altfel, toți transportatorii vor figura pe lista neagră. Iată și un grafic, n-am să intru în detalii, dar arată, mai ales dacă vă uitați la dreapta, arată că cifrele treptat uh, uh, se normalizează uh, atât ca număr de state, cât și ca număr de transportatori. De acum 3-4 ani constatăm că situația se ameliorează. Nu acționăm cu ușurință, doar dacă apare o ameliorare durabilă, scoatem um, o companie de pe lista neagră, dar până în 2014-2015 practic acest lucru nu a fost posibil, dar acum, în sfârșit, anumite țări din Africa iau lucrurile în serios și eh, dacă fac o treabă bună, adesea cu ajutorul nostru, ea să vă va spune mai multe, dacă acționează în mod decisiv, suntem și noi gata să, de partea noastră, să ne facem treaba și să le scoatem de pe lista neagră. Practic asta ne spune slide-ul pe care îl vedeți. Iată și uh, sinteza a ce s-a făcut uh, pentru a obține acest trend pozitiv. Vedem că, deși siguranța aviației africane nu e la nivelul internațional pe care îl dorim, totuși se află pe un trend pozitiv, în special uh, țările precum Zimbabwe, unde sunt probleme, dar alte țări, Mauritania, Swaziland, Zambia, au reușit să facă o treabă bună și am putut să le scoatem de pe lista neagră. Și cum am mai spus, uneori, cu susținerea dumneavoastră, utilizăm un fel de shadow al listei de siguranță pentru a lucra cu acele țări unde există derapaje, derapaje care nu sunt dramatice, dar când constatăm cea mai mică deteriorare, contactăm țara respectivă și explicăm clar guvernului că fie începe să investească, fie sunt numiți uh, lideri dependenți la aceste autorități, fie urmează să uh, intrați pe listă. Nu am să repet ce am spus despre operatorii din state terțe potrivit EASA, dar ce putem constata în ce autorizările TCO este că într-un sistem care e complet operațional doar de 2 ani este că 19 țări africane care au transportatori care au reușit să obțină autorizarea TCO de la EASA, există 63 de transportatori africani care au permisiunea de a zbura către Europa. Pentru că în ultimii doi ani am constatat că e nevoie mai întâi de evaluare de siguranță din partea EASA, înainte să pot zbura către Europa. Asta nu era cazul și înainte. Înainte erau niște programe naționale în funcțiune, așa că acum știm că oricine face astfel de solicitare trebuie să aibă măsuri de siguranță validate de EASA înainte să opereze către Europa ceea ce e un sistem extrem de util în opinia noastră. Apoi, unii transportatori au înțeles că e un sistem foarte serios acesta și și-au chiar retras cererile. Acum, uh, programul de inspecție la sol, SAFA, care acum se numește RAMP, dar toată lumea cunoaște ca sistemul SAFA. Mi se pare periculos să schimbăm uh, numele unui brand bun, deci am să continu să numesc aceste inspecții la sol sistemul SAFA. Uh, E important de știut că nu monitorizăm dacă țările tățe aplică standarde europene, pentru că acestea sunt foarte, foarte înalte în multe sectoare, mult mai înalte și decât standardele internaționale, dar transportatorii din țări terțe sunt verificați potrivit standardelor internaționale care um, provin de la uh, Iteo, potrivit Convenției de la Chicago, uh, statele respective au posibilitatea de a face aceste verificări. Există posibilitatea pentru statele terțe să se uh, alăture sistemului SAFA, cazul Singapore, Canada, Australia și alți câțiva. Elementul interesant aici este că în trecut știam că aceste lucruri se întâmplă, dar în realitate unii transportatori își trimiteau cele mai bune avioane și cele mai bune echipaje în Europa, știind că în Europa ei vor fi uh, inspectați la sânge. Uh, Ceea ce înseamnă că avioanele mai puțin bune, echipajele mai puțin bune erau trimise altundeva decât în Europa. Dar acum acest uh, lucru nu mai e, e posibil, pentru că și în alte zone ale lumii se vor confrunta cu SAFA. Noi susținem familia lărgită SAFA, deci uh, transportatori din anumite regiuni. Ce scuze pe limbajul diplomatic? Uh, nu-și mai pot uh, trimite cele mai proaste avioane în Orientul Mijlociu. Nu, aceste lucruri se vor ști dacă zbori către Asia, către Golf, către Europa, către America de Nord. Sistemul îi va prinde și orice parte a sistemului primește informații de la toate celelalte inspecții care se derulează pentru o anumită companie. Uneori în Europa nu ne dăm seama că uh, uh, avem în funcțiune niște lucruri pe care toată lumea le invidează. Iată lucrurile pe care am să le dezvoltăm. Dacă vă uitați dreapta acestui grafic, vedeți Africa și vedeți că încă e regiunea cu cele mai uh, puține um, uh, acreditări SAFA. Acum 10 ani uh, lucrurile erau catastrofale, însă acum vedeți că de la an la an apar ameliorări clare. Și asta e un lucru foarte bun. Pentru informarea dumneavoastră, inspecțiile la sol, SAFA ne oferă informații atât în ce privește TCO pentru EASA, cât și în ce privește SafeList, autorizările TCO stocate de acum patru ani, acoperă acum întreaga Uniune Europeană, de acum doi ani deja, cred, și lucrurile funcționează bine. În Africa, cum am văzut, există câteva companii care au reușit pentru că au făcut efortul de a obține această autorizare și adesea vedem că dacă o țară sau un transportator își doresc să ajungă la acest statut, trebuie să-și amelioreze condițiile de siguranță și de întotdeauna e un lucru bun acesta. Ce mai vedem este că autoritățile nu doresc ca transportatorilor să eșueze la autorizarea TCO și atunci își întăresc controlele, inspecțiile interne uh, pentru acești transportatori. Acum am să-i dau cuvântul colegului de la EASA, uh, pentru o seamă de elemente strategice, inclusiv tot ce vă va spune despre uh, momentul actual, iar la sfârșit, dacă îmi permiteți, voi trage o concluzie. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Um, yeah, I mean, you have, uh... Ați primit uh, aceste explicații de partea operațională și condițiile de siguranță stabilite și prezentarea despre companiile aeriene. Eu acum aș vrea să vă fac o prezentare din uh, um, optica autorităților de reglementare. Să vedem dacă avem uh, uh suficientă capacitate de supraveghere a um, industriei, pentru că trebuie să Știți, ambele puncte de vedere trebuie să evaluăm capacitățile companiilor aeriene, dar trebuie să fim siguri că și în statele gazdă sau în statele de origine există această capacitate. Pe această hartă puteți să vedeți nivelul de punere în aplicare a standardelor internaționale de securitate. Când culoarea este roșie, evident că situația nu este bună, când este verde, este uh, pozitivă. Deci există o mare diversitate de capacitate a autorităților din statele africane. Niciodată nu poți să știi care este nivelul de siguranță, dar trebuie să ții cont de contextul în care um, activează operatorii. Când vezi această hartă, îți dai seama că nu e ușor pentru Uniunea Europeană să intervină, pentru că e un adevărat patchwork. Nu există o soluție care să convină tuturor. Dacă vrei să inventezi un program care să ajute autoritățile naționale de reglementare din aceste state, uh, e dificil pentru că, uh, în funcție de contextele locale, nivelul de punere în aplicare va fi diferit și dificultățile vor fi distincte. E bineînțeles o rețetă de uh, pentru a evita dezastrele în uh, Africa, pentru a garanta dezvoltarea economică, trebuie să asigurăm uh, transport sigur și trebuie să încurajăm companiile aeriene să servească această zonă, pentru că lipsa transporturilor este și o piedică în calea dezvoltării Africii. Această hartă nu am făcut-o noi, au făcut-o inspectorii internaționali. Este nivelul de punere în aplicare constatat la nivel internațional. Aceasta este coloana vertebrală uh, în um, întregul program de acțiuni. După harta cu nivelul de siguranță, avem uh, o hartă care reprezintă felul în care EASA oferă sprijin autorităților naționale. Culoarea reprezintă un proiect anume pentru țările colorate în albastru folosim uh, Euromed ca să intervenim la fiața locului și să desfășurăm acțiuni de sprijin pentru supraveghere, pentru inspecții um, la fața locului. Totul depinde de nivelul de siguranță și în funcție de acestea am stabilit uh, acțiuni și proiecte. În verde sunt proiectele pentru Africa Centrală, e un proiect pe care Uniunea Europeană ni l-a încredințat. Zambia este un caz aparte, un proiect pentru un stat aparte, pentru că statul zambian, prin delegația UE, a cerut uh, sprijin. Discutăm și despre alte proiecte, unul destinat Africii subsahariene și unul destinat Africii occidentale. Uh, încă se discută, depinde de uh, data la care uh, vor fi adoptate proiectele. Și trebuie să știți că echipele care uh, lucrează la aceste proiecte nu sunt uh, uh, compuse doar din membrii EASA, ci și din experți pe care îi trimis statele membre. Trebuie să dezvoltăm câteva strategii ca să fim cât mai eficace cu putință și uh, să uh, folosim cât mai eficient uh, fondurile. O abordare de la caz la caz, de la stat la stat, nu funcționează pentru că nu avem mijloacele și resursele suficiente pentru a face acest lucru. Și de aceea uh, am preferat o abordare regională și nu o abordare de la stat la stat. Am hotărât așadar să facem această abordare uh, regională și acum spunem că sprijinim uh, RSO-urile, adică organizațiile uh, de supraveghere a siguranței regionale. Există șase RSO-uri care acoperă majoritatea statelor din Africa și care permit o formă de integrare a autorităților naționale și o tentativă de armonizare pentru regulile de siguranță. Și noi preferăm să folosim aceste RSO-uri în loc să intervenim de la caz la caz. Și noi cerem acestor organizații regionale să-și coordoneze acțiunile, să le, ofere, le oferim și sprijin logistic și, de asemenea, atunci când proiectele sunt încheiate, verificăm dacă ce am oferit noi Uh, sub formă de training, sub formă de instrumente, sub formă de asistență tehnică, uh, încă se uh, perpetuează și dau rezultate. Noi vrem să folosim toate aceste metode în regiunile respective pentru a garanta continuitatea acțiunilor. Un program important este cel numit Siguranța în aviație în zona UE Africa și acest proiect ne va permite să acoperim lacunele pe care încă uh, nu am reușit să le acoperim cu proiectele din trecut. În câteva cuvinte, care sunt uh, următoarele provocări? În primul rând, cerințele de bază în domeniul siguranței trebuie să fie puse în aplicare și acest lucru trebuie să vizeze și partea industrială. Însă știți că ne așteaptă și alte provocări, nu doar cea legată de siguranță, traficului aerian. Uh, traficul crește foarte rapid și trebuie să ne asigurăm că autoritățile sunt capabile să continue uh, activitățile de supraveghere și că fac față acestei uh, creștere a traficului aerian. pot să fie victime uh, a uh, criminalității cibernetice. Deci, uh, trebuie să le oferim sprijin pentru ca ei să se pregătească pentru aceste noi amenințări, pentru că poate fi o amenințare la securitate, un atac cibernetic. Acum trebuie să ne dăm seama și care este potențialul dronelor avem un cadru uh, în construcție în Europa, dar uh, în Africa nu au ajuns atât de departe și ar trebui să îi facem conștienți de faptul că și în spațiile lor aeriene vor exista din ce în ce mai multe uh, avioane fără pilot și să țină cont de nevoia de a le reglementa. O schimbare în sensul pozitiv, promovarea folosirii noilor tehnologii. Nu e chiar atât de simplu, pentru țările africane și trebuie să ne asigurăm că vor considera acest lucru o prioritate și că vor cere industriei, operatorilor, autorităților naționale să investească în noile tehnologii, de exemplu să folosească cât mai mult tehnologia satelitară. Și le putem oferi, uh, de exemplu, acces la Galileo, sau alte capacități uh, de folosire a sateliților care există în programele europene. Cred că am ajuns la sfârșitul uh, prezentării mele. Înainte da, îți preda cuvântul Peter, aș vrea să mai vorbesc despre interconectare de o, un obiectiv politic foarte important pentru multe țări. Interconectarea e cu putință doar dacă există instrumentele de bază uh, suficient de sigure. Aceasta este condiția sine qua non care trebuie îndeplinită. Noi stăm la dispoziția Comisiei Europene uh, pentru a ajuta și vrem să vă, vă conducem pe dumneavoastră de la Parlamentul European că noi suntem un mijloc pentru a îmbunătăți uh, um, siguranța traficului aerian. Vă mulțumesc. Mai doreați să adăugați ceva? Vă mulțumesc. Aș vrea să mai spun două, trei lucruri. Comisia cu EASA și cu sprijinul dumneavoastră încearcă nu doar să se asigure de faptul că siguranța traficului aerian se îndreaptă în direcția cea bună în Africa, încercăm să dăm o mână de ajutor acolo unde este cu putință și ne concentrăm pe siguranță înainte de securitate. Credem că cooperarea cu um, instanțele africane de siguranță a traficului aerian este binevenită, dar nu doar ei se pot ocupa de creșterea traficului aerian, creșterea traficului aerian pe care am constatat-o în Africa, Scopul acțiunilor noastre nu este doar acesta. Noi vrem să obținem rezultate pozitive și țările sunt recunoscătoare pentru faptul că le ajutăm să-și îmbunătățească aviația în general și siguranța aviației în particular. V-am spus ieri, eram la o conferință organizată de ICAO în Nigeria am uh, fost într-un panel alături de un uh, chinez de la Fondul Chinez de Dezvoltare și să știți că dacă noi nu facem ce trebuie sau ce ne cer partenerii africani, uh, chinezii ne vor lua locul cu mare bucurie. Vestea bună este că ei preferă să lucreze cu noi, deci să fim atenți și la acest lucru. Nu e foarte mm, corect din punct de vedere politic să spui acest lucru, dar e corect să l gândești. Marian, câteva comentarii și eventual întrebări. Thank you, Chair. So I think the presentations were... Mulțumesc. Da, cred că am avut niște prezentări uh, bune, foarte detaliate. acum înțelegem uh, cum funcționează lucrurile. Înțelegem și ce presupune un zbor din Africa în Europa cu companii africane, că e sigur și reglementat. ESA se ocupă de operatori, de nave, de tot. Deci partea de pasageri e în regulă. Întrebarea ar fi eh, invers atunci, din Europa în Africa, managementul de trafic, aeroporturi. cum uh, e gestionată această parte. Cum verificați asta? Că să oferiți siguranță companiilor europene, operatorilor care zboară într-acolo. Și dacă, pentru că din câte știu, există niște zone din anumite teritorii africane unde avioanele nu pot fi urmărite pur și simplu nu știu unde se află avionul. Așa este? Ne puteți spune ceva în acest sens? Am înțeles că EASA e autoritatea preferată peste tot în Europa, în Africa, scuze. Deci înțeleg că ei uh, aplică regulamentele de bază ale UE, da? Dacă acolo există o autoritate aeriană. Da? Deci regulamentele UE sunt Biblia și acolo, ceea ce ar fi foarte bine. Și un ultim lucru, vorbind de Africa, nu e vorba de mulți bani, un milion, două. Când putem construi o bază la sol pentru ECNOS în nordul Africii? Pentru ca sistemul să fie operațional. Poate nu e direct legat de acest subiect, dar cred că e totuși legat. Mulțumesc atâtea. Acestea ar fi întrebările mele. Vreți să răspundeți acestor uh, întrebări adresate? special pe deficitul de infrastructură. Cred că domnul Marinescu e foarte la curent cu problemele în acest domeniu aerian. Deci că EASA are o reputație foarte bună în Africa și acest element mi se pare foarte interesant. Vă rog, aveți cuvântul. Je pense que ce sont des, des... Cred că very, very, uh, uh Deci, primul punct. Avem mulți transportatori europeni care zboară spre destinații africane și fac și o evaluare a siguranței ceea ce ne aduce indirect informații despre problemele care sunt acolo. Un exemplu, revin la Nigeria tocmai pentru că m-am întors de acolo. Deci, la aeroportul principal din Abuja au început să aibă gropi pe pista de aterizare. Și companiile ne-au spus au spus autorităților, nu mai zburăm într-acolo dacă nu vă îmbunătățiți pista de aterizare. Și guvernul a luat măsuri, a închis aeroportul pentru reparații, au fost criticați uh, public în țară, dar au uh, acționat și au îmbunătățit pista de aterizare. Deci informațiile pe care le primim de la companiile noastre ne ajută să punem presiune pe aceste companii. Iar în ceea ce spuneți despre ECNOS, da, aveți dreptate unul din proiectele care a fost dezvoltat, nu știu detaliile, cred că 5 milioane de euro au fost, un proiect important tocmai pentru a ajuta acea parte a Africii care folosește EGNOS și făcând uh, EGNOS să fie mai mult folosit, pentru că, așa cum ați spus, de multe ori e singurul sistem disponibil ca să își poată urmări și ei navele cu mijloacele reduse pe care le avem la dispoziție. Am încercat să facem cât mai bine și am învățat că în această cooperare internațională e important să eviți ca singurul care are de profitat să fie consultantul. Noi în comisie încercăm să ca EASA să fie partenerul pentru astfel de proiecte, odată pentru că din perspectiva Comisiei știm că va fi o calitate bună și o putem monitoriza și mai știm că țările africane vor ști că vine din uh, Europa. Nu dorim doar uh, consultanți care să profite de acești bani ai contribuabililor europeni. Și mai și știu că și asta vă interesează, în regulament vor exista dispoziții care indică și uh, îmbunătățesc poziția EASA în acest sens, ceea ce, din nou, cred că e foarte bine. Motivele le-am explicat deja. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, în termeni practici, asta înseamnă, de fapt, că uh, încercăm să fim la fața locului pentru a ne asigura că aeroporturile, operatorii, serviciile de la sol ating uh, standardele pe care le vi le doriți dacă mergeți într-acolo. Și pentru asta avem nevoie de multe resurse. Nu avem aceste resurse, dar lucrăm cu experți de la HCI, de la IATA, ICAC, pentru a ne uh, a lucra împreună și asta datorită proiectului comisiei care ne permite să mergem la fața locului și să lucrăm și cu industria împreună. Atunci și autoritatea de reglementare înțelege ce nevoie are industria. E de fapt o combinație de măsuri ca să mergă să mai departe. Banca de Dezvoltare Africană a înțeles importanța acestor elemente, a înțeles că trebuie să meargă în ambele sensuri și ne-au cerut să fim consultant tehnic atunci când există împrumuturi pentru infrastructură, ca să îmbunătățească infrastructura. Când au uh, de reparat, de exemplu, un, uh, o pistă de aterizare, încearcă să aibă un consultant independent. Și această bancă ne-a cerut să ajutăm legătura cu Banca Europeană de Investiții evidentă. Așadar, iată mulți actori implicați și încercăm cu toții să ne asigurăm că infrastructura este cea pe care ne-o dorim, atât ca siguranță, cât și pe partea de securitate. Și încă un lucru, ASECNA o asociație de 12 state în Africa au decis de asemenea să achiziționeze EGNOS. Și asta pentru că s-a spus că am reușit să aducem, să-i încurajăm să investească din propriul buget. Euh, Mulțumesc. Cristin, dorești să iei cuvântul? Marian, ești mulțumit de aceste răspunsuri? Mai ai vreo întrebare suplimentare? Nu? Atunci vă mulțumesc frumos pentru prezență, pentru faptul că ne-ați dat informații despre acest subiect care face parte din actualitatea generală a Parlamentului săptămâna africană. Vorbim deseori despre EASA și e interesant să aflăm detalii mai concrete. Așa se încheie sesiunea noastră de astăzi. Următoarea întâlnire are loc uh, pe 4 decembrie la orele 15. Ședința se suspendă. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc și interpreților.